So, meine sehr verehrten Damen Stimate doamne, stimați domni, stimați colegi, avem o ordine de zi foarte lungă și între timp deja au trecut 10 minute după ora 3, așa că aș dori să începem. Avem o serie de anunțuri tehnice de făcut, în primul rând în ceea ce privește punctul 2 de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinii de zi. Uh, S-a propus ca punctele 5 și 25, care au de-a face cu produsele din tutun, adică raportul meu și al colegului meu, să le tratăm împreună și apoi punctul 27 de pe ordinea de zi să fie tratat mâine la începutul zilei și anume raportul doamnei Galo în ceea ce privește drepturile de autor și conexe. Și apoi punctul 15 va fi tratat astăzi al domnului Rapcai, iar punctul 7, raportul domnului Baltazar va fi amânat pe mâine în locul raportului Rapcai. Punctul 21 și punctul 6 vor fi amânate, au de a face cu modificarea regulamentului de procedură în ceea ce privește imunitatea, asta din cauza că trebuie să mai discutăm. Și punctul 28, raportul doamnei Castex și acesta va fi amânat. Iar la punctul 30 ar trebui să, să facă un schimb de opinii în ceea ce privește cloud computing și acest punct va fi amânat, nu îl vom face. Iar apoi mai dorim să vorbim despre temeiul juridic în ceea ce privește directiva privind înalta canificare și mai este și un regulament care se leagă tot de acest subiect. Acestea sunt modificările pentru astăzi. Are cineva ceva de obiectat sau are cineva o altă propunere în legătură cu ordinea de zi? Se pare că nu e cazul. Atunci am adoptat ordinea de zi. La punctul 3 nu am niciun fel de comunicări. La punctul 4, în ceea ce privește deciziile adoptate de coordonatori, în această dimineață avem mai multe puncte pe care pot să vi le anunț altele încă mai sunt discutate între reprezentanții grupurilor politice. Așa că încep acolo unde există unanimitate. Raportor pentru, uh, pentru temeul juridic e domnul Axel Vos, pentru uh, tabela de marcaje pentru Curtea de Justiție domnul Sviesca, pentru aderarea Austriei și Malta la Convenția de la Haga pe anumite chestiuni, uh, o avem pe doamna Tain în calitate de raportor pentru protocolul de la Luxemburg în ceea ce privește căile ferate. E raportor doamna Lichtenberger pentru returnarea anumitor obiecte culturale care au fost luate nelegal de pe teritoriul unui stat membru. Raportor va fi președintele. Apoi, pentru directiva în ceea ce privește practici comerciale neechitabile. Domnul Baltasare este raportor. Același lucru și în ceea ce privește publicitatea. Tot colegul Baltasare va fi raportor. Apoi un raport din propria inițiativă AFCO cu un aviz din partea noastră în ceea ce privește punerea în aplicare a tratului de la Lisabona. Aici raportor e doamna Lichtenberger. Apoi, coordonatorii au spus să ne străduim să organizăm o autorizare în ceea ce privește copiile uh, private legale. Vom, dă, vom face acest lucru și probabil va exista o reuniune extraordinară la Strasburg pentru a discuta despre articolul 255 pentru alegerea jucătorilor, uh, judecătorilor pentru Curtea de Justiție Europeană. Apoi vom mai depune eforturi să ajungem la un acord în ceea ce privește un acord din propria inițiativă, în ceea ce privește o directivă, un cadru orizontal pentru căi de atac colective. Apoi, la articolul 50 mai există o cerere. Împreună cu Comisia de la ACO, de ECON vom face un raport împreună în legătură cu dreptul de concurență. Coordonatorii au luat cunoștință de faptul că observatorul în ceea ce privește drepturile intelectuale va avea loc din 28 până în 29 vom avea o delegație din 28 în 29 octombrie în Alicante. Coordonatorii își mai doresc să, să, să adreseze o întrebare orală în ceea ce privește evaluarea impactului în această perioadă de legislatură iar președintele OIM din Alicante în septembrie va, fa- va face două vizite la jurii. Acestea au fost deciziile luate de coordonatori în această dimineață, cele pe care vi le-am prezentat acum. Și trecem atunci la punctul de pe ordinea de zi care are de-a face cu tutunul și vom discuta despre propunerile pe care le-a făcut Comisia Europeană în acest sens. Voi începe eu în calitate de raportor. În primul rând vă voi spune câte ceva despre raportul meu și apoi domnul Stoianov va continua să ne spună mai multe despre actele delegate. Dar voi începe acum cu avizul meu. Punctul principal din punctul meu de vedere e necesitatea de a reduce avertizările de sănătate de la 75% reduse la 50% de pe suprafața pac- pachetului. Și acest lucru poate justificat prin faptul că este încălcat dreptul de de piață, pentru proprietate, pentru că nu mai există destul spațiu pe pachete în ceea ce privește marca țigaretelor care trebuie să apară acolo. Pentru că 60% ar fi pur și simplu avertizările de sănătate și nu mai e loc pentru timbre și alte însemne. Și de aceea e clar că locul în care trebuie să apară marca țigaretelor este foarte mult redus și duce la o încălcare a drepturilor de proprietate. Sunt împotriva interzicerii țigaretelor subțiri și celor cu aromă de mentol și asta pentru că nu presupun niciun pericol pentru piața internă, ci pun și simplu e o măsură care are de-a face cu sănătatea. Articolul uh, 168.5 din uh, tratat ne spune că nu se poate face așa ceva. Un alt punct important din avizul meu are de a face cu faptul că informațiile care apar pe pachetele de țigarete nu trebuie să inducă în eroare uh, consumatorii, așa că producătorii trebuie să pună pe pachete informații pe care consumatorii să se poată baza. Cei care doresc să spună că produsele lor sunt mai bune sau sugerează că sunt mai sănătoase, nu pot să facă același lucru, acest lucru și de aceea am și amendamente în acest sens. Apoi, o regulă în ceea ce privește conținutul pachetelor. Aici există niște dispoziții foarte clare în directivă și anume că trebuie să existe un sistem, un mecanism de deschidere a pachetului, un singur, și și în acest caz uh, sunt încălcate drepturi, de exemplu, și, pate- și brevetele aici. Și apoi este încălcată și e încălcat și dreptul consumatorilor de a alege. Apoi, numărul minim de țigarete dintr-un pachet aparține tot de această parte a textului. Putem uh, discuta acum despre compromise. Mai există și acele lipstick pachete care sunt atractive pentru un anumit grup de consumatori, dar trebuie să aruncăm o privire critică pe acest detaliu și de aceea doresc să discutăm despre amendamente de compromis și în acest sens. Apoi sunt împotriva uh, Um, includerii în directiva pentru medicamente a țigărilor electronice, pentru că e greu să fie văzute acestea ca fiind medicamente. Nu are niciun sens. Accesul la alternative sănătoase fumatului nu ar trebui să fie îngreunat, însă trebuie să vedem ce se poate modifica aici. În ceea ce privește amendamentele de compromis, pe care, care sunt foarte multe în ceea ce privește actele delegate, pot să vă spun următoarele. Nu e în tradiția acestei comisii să aibă atât de multe acte delegate, să accepte atât de multe acte delegate. Noi suntem de părere că e o muncă dată de legiuitori și Credem că nu e de competența comisiei să aibă atâtea puteri până se ajunge la interzicerea unui produs. Așa că eu cred că se folosesc mult prea mult, în mod excesiv, actele delegate în cazul acestei directive. Și de aceea trebuie să vedem dacă din punct de vedere legal se poate accepta ce se propune aici în legătură cu actele delegate. Am văzut amendamentele și m-am gândit deja la niște amendamente de compromis. Astea, acestea au de-a face în primul rând cu uh, felul în care sunt etichetate pachetele și apoi au de-a face și cu alternative mai sănătoase la produsele de tutun. Producătorii de tutun nu trebuie să pună informații care induc în, erar, în eroare consumatorii pe pachete. Ei trebuie să poată să spună clar dacă un produs este ceva mai sănătos decât un altul. Trebuie să fie dezvoltate alternative mai sănătoase și în acest sens, al articolul 12.1 am uh, făcut o asemenea propunere. Apoi la articolul 13, paragraful 1.4, Aici apar pachetele foarte micuțe și cele cu arome și se dorește interzicerea acestora. Însă eu îmi doresc să nu existe o suprareglementare și anume să nu existe un număr minim de țigarete per pachet care să fie stabilit dinainte. Apoi există și trebuie să se țină cont și de anumite tradiții din statele membre. Amendamentul de compromis 4 presupune că statele membre, în ceea ce privește uh, tutunul mestecat, acesta poate să fie permis atunci când există motive culturale și istorice. Un alt compromis fac în ceea ce privește conținutul de nicotină din produse care nu sunt țigarete în adevăratul sens al cuvântului, și anume țigările electronice trebuie să se țină cont de alternative care, alternative uh, țigărilor care să nu fie atât de dăunătoare și acestea să nu fie îngrădite. Asemenea, produse pot să ajungă sub incidența directivei pentru medicamente doar dacă într-adevăr vorbim despre niște medicamente și acesta e cazul doar pentru o mică parte dintre asemenea produse, acelea care sunt și um, anunțată ca fiind medicamente. Va dura foarte mult timp și cred că se va ajunge la, un, la o reglementare mult mai strictă decât cea care există pentru tutun în cazul acestor produse alternative. Pe de altă parte, regulamentele europene existente în ceea ce privește siguranța propunerilor trebuie să fie puse în aplicare așa cum trebuie. În 2014, Comisia trebuie să vadă dacă trebuie să, sau nu să fie aliniată această directivă. Cred că acestea sunt punctele cele mai importante din avizul meu și sper că puteți fi de acord cu aceste amendamente de compromis ca să sperăm că până la urmă acest act legislativ va fi unul de succes. Domnul Taylor dorește să ia cuvântul, apoi domnul Bodu și apoi domnul Siesca. Domnule Taylor, sau să-l auzim întâi pe domnul Stoianov despre partea acestuia și apoi discutăm împreună. Domnule Stoianov, aveți cuvântul. Благодаря много, господин председателю. Действително, това е... Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, este un uh, domeniu în care avem prea multe referiri la acte delegate și acte de implementare. Din acest motiv, comisia noastră a luat inițiativa să elaboreze un aviz pe acest uh, subiect. Este un, uh, un domeniu foarte important. Am primit avizul serviciului juridic numai ieri. Iar uh, propunerile um, trimise de către um, secretariat uh, au ajuns, au fost trimise numai ieri. Um, deci am avut foarte puțin timp să analizez, uh, să parcurg tot acest material. Știu că încă suntem pe cale să lucrăm la procedura noastră în acest sens sper că totuși în viitor să avem mai mult timp să lucrăm la aceste avize. Pentru că, având atât de puțin timp, am fost pus într-o, într, -o, situație uh, foarte dificilă. Cred că avizul serviciului juridic acoperă majoritatea aspectelor importante uh, eu uh, sugerez ca Comisia să sprijine poziția serviciului juridic. Noi, în calitate de comisie competentă pe fond, ar trebui să ne opunem la adoptarea um, actelor delegate în cele mai multe dintre cazurile propuse de către comisie, cu o excepție. Articolul 4, aliniatele 3 și 4 am putea fi de acord cu acte delegate în acest caz. Am, am putea să delegăm puterile în această situație. De asemenea, există o recomandare referitoare la actele de implementare. Propunerea se referă la articolul 8, aliniatul 4, articolul 9, aliniatul 3 și articolul 14, punctul 2. Toate acestea se referă la acte de implementare viziunea secretariatului comisiei uh, ar fi ca în aceste cazuri să prevedem acte delegate și nu de implementare. Este vorba de articolul 8.4, aliniatul 9.3 și articolul 14b și c. În aceste cazuri ar trebui să prevedem acte de implementare și în celelalte situații acoperite de către aceste articole, uh, nu ar trebui să fie permise nici acte delegate, nici acte de implementare. Cred că nu este adecvat să ne referim numai la anumite cifre din, um, din documente. Ar trebui să avem o poziție de principiu referitor la dacă actele de implementare sau delegate ar trebui să fie uh, permit, permise în contextul uh, subiectului abordat de acele articole. Și cred că poziția noastră ar trebui, ar trebui să fie că suntem de acord cu actele delegate la articolele 14, aliniatul 3 și 4 și în uh, celelalte texte unde se uh, prevăd acte de, acte de implementare sau acte delegate, poziția noastră ar trebui să fie să nu delegăm um, puteri comisiei. Acum, referitor la amendamente, comisia trebuie să fie conștientă de faptul că sunt milioane de fumători în Europa. Aceste persoane nu au o boală mentală și nu trebuie să fie văzute ca atare. Sunt persoane care pot să ia decizii în nume propriu. Și eu sunt fumător. Iar noi, fumătorii, suntem foarte conștienți de efectele negative ale fumatului, ba chiar le simțim. Și cred că majoritatea oamenilor nici măcar nu se uită la forma pachetului, la avertismentele de pe el. În țara mea circulă o serie întreagă de glume referitoare la aceste avertismente. Practic toată lumea râde de aceste avertizmente și nu cred că, în general, ar trebui să-i vedem, să vedem pe cetățenii europeni ca, um, ca persoane care nu pot să obțină informații um, singuri, nu pot să se lase de fumat dacă vor. Și eu uh, m-am lăsat de fumat perioade îndelungate. Dar fiecare poate să, trebuie să poată să ia decizia pentru sine. Eu sunt de acord că nu trebuie să restricționăm prea mult lucrurile. Și nu ar trebui să încercăm să restricționăm relațiile între companiile care oferă produse pe piață și consumatori. Există dezbatere referitor la fumat uh, în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Și sunt de acord că nu trebuie să expunem pe alții la efectele negative a faptului că noi fumăm, însă fumătorii trebuie să fie văzut ca persoane inteligente care pot să ia decizii referitoare la propria lor sănătate. Mulțumim, doamna Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului Lener pentru munca depusă pe acest dosar și pentru buna cooperare și referitoare la amendamentele de compromis. Nu voi intra în detaliu referitor la toate punctele, pentru că nu avem timpul pentru asta. Cred că este foarte important în amendamentele de compromis Uh, să se menționeze faptul că uh, trebuie să se evite acele pachete care seamănă cu un ambalaj de ruj, acele ambalaje lipstick, pentru că este clar că ținta acestor ambalaje nu sunt bărbații de 50 de ani, ci fetele tinere și nu vrem ca ele să se apuce de fumat. În ceea ce privește avertismentele de sănătate, după cum raportorul știe, sprijin propunerea comisiei și anume 75% minim, aș spune chiar, suprafața pachetului pentru aceste avertizmente. Eu nu cred că asta uh, încalcă regulile TRIPS sau regulile referitoare la marcă. Uh, ba chiar cred că în uh, Belgia și cred că și în, Canada, în Canada 75% din suprafață. Uh, Um, standardul este de 50% minim. Um, oricum rămâne suficient loc uh, pentru companii să pună marca pe pachet. Există um, deja pachete cu, cu aceste standarde și nu există nicio dificultate pentru a pune marca pe pachet. Din acest uh, motiv am depus amendamentul 3 uh, pentru a consolida propunerea Comisiei cu 75% ca minim. În ceea ce privește produsele care conțin nicotină, mă bucur că am atins un bun acord pentru asta și mulțumesc domnului Lene pentru sprijinul acordat amendamentelor uh, mele. Cu toții ne dăm seama că țigaretele electronice au un potențial în a reduce numărul fumătorilor. Trebuie ca reglementarea să fie destul de strictă și să ne asigurăm că reglementarea existentă este pusă în aplicare și respectată, pentru că nu este cazul întotdeauna. Dar eu nu cred că prin uh, numirea acestor țigarete ca medicamente uh, vom reuși să obținem ceea ce dorim. Ideea este că trebuie să ne asigurăm că aceste produse sunt cel puțin la fel de disponibile uh, ca și tutunul, pentru că dacă sunt mai puțin disponibile, am, vom fi eșuat. În ceea ce privește actele delegate, nu voi spune ceea ce au spus și alți colegi, bineînțeles că este nevoie de, să spun așa, o curățenie. În ceea ce privește alte amendamente, referitor la uh, situația SNUS din uh, Suedia. Amendamentul de compromis mi se pare foarte bun așa cum este. Amendamentele referitoare la unele ambalaje pe care nu este pentru care nu există um, o logică de sănătate publică pentru a le interzice și aici sunt de acord cu, um, cu propunerea Deci, în principiu, sunt de acord cu amendamentele de compromis. Am o poziție diferită față de primele două, dar raportorul știe asta. Aștept uh, și comentariile celorlalți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bodu! Mulțumesc! Amendamentele pe care le-am depus uh, se referă, precum și alți colegi s-au referit, la problema uh, layout-ului, pachetului. Cred că modalitatea propusă de comisie duce la o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală. Câtă vreme țigările sunt legale, nu poți să le aplici standarde uh, mai draconice decât altor, altor produse la, atât, a, la fel de legale. Dacă cineva consideră că aceste produse, țigaretele, sunt uh, atât de dăunătoare, să facă bine să provoace o dezbatere pentru a le interzice. Câtă vreme sunt legale, mi se pare normal uh, să li se aplice aceleași reguli ca oricăror altor uh, produse aflate în vânzare. Uh, de asemenea, am, am depus amendament în ceea ce privește obligația producătorilor de țigarete de, a, a, uh, de, de tracking în tracing. Cred că acest tracking tracing trebuie să se oprească la primul client. E, e foarte costisitor și greoi să obligi pe cineva să urmărească produsul vândut uh, până la uh, uh, ultimul, până la outlet. Deci e, e, mi se pare o nebunie. Uh, de asemenea, am uh, depus un amendament referitor la uh, produsele noi din tutun, că nu trebuie să le se aplice aceleași standarde înainte de a ști dacă nu sunt uh, Uh, mai mult, mai puțin sau la fel de dăunătoare uh, cu cele existente astăzi pe piață. Deci întâi trebuie să evaluate și apoi în, incluse în anumite standarde uh, de protecție. Și nu în ultimul rând, sunt absolut de acord că um, actele delegate pe care le-a cerut Comisia sunt mult prea multe. Actele delegate sunt o procedură excepțională și nu se pot transforma într-o regulă. Legea o face Parlamentul și Consiliul, Comisia ar trebui doar să implementeze, nu să se transforme în legiuitor. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Bodu. Domnul Zwiefka. Przewodniczący, Szanowni Państwo, jako palacz z 40-letnim stażem. Mulțumesc. În calitate de fumator, în calitate de fumător de 40 de ani, știu foarte bine cât de mult dăunează nicotină. Știu foarte clar care pot fi consecințele fumatului pe termen lung, a țigaretelor sau țigărilor. Însă mi-e greu să fiu de acord cu abordarea comisiei care, de fapt, restricționează drepturile cetățenilor. Sunt de acord cu cei care spun că această directivă nu se adresează celor care fumează. Pentru că cei care fumează, fumează deja și sunt avertizați de către toată lumea în legătură cu pericole. Directiva dorește să-i țintească pe tineri care ar dori să înceapă să fumeze, uh, scopul fiind, bineînțeles, că ei să nu înceapă, să nu fumeze acea primă um, țigară. Deci înțeleg prevederile care sunt menite să îi împiedice sau să-i descurajeze pe cei care nu fumează să încerce. Însă eu mi-amintesc că uh, până anii 60, când eram la școală, Ni s-au arătat uh, expoziții cu fotografii, um, cu um, organe, cu plămâni, um, intoxicați uh, cu nicotină, dar nu ne-au impresionat absolut deloc. Exista, de asemenea, o lege care împiedica uh, băut, consumul de alcool, dar asta nu a dus la niciun rezultat, ci a crescut contramanda. Deci credeți că atunci când sunt uh, interzise țigaretele cu mentol sau cele uh, slim, uh, credeți că acestea vor dispărea de pe piața europeană? Nu, imediat vor apărea produse ilegale. Deja aceste uh, produse ilegale cauzează milioane, poate chiar miliarde de pierderi uh, pentru, la bugetele noastre. Mă întreb dacă aceste persoane care sugerează noi prevederi absurde uh, lucrează în beneficiul cetățenilor sau în beneficiul uh, infractorilor, contrabandiștilor. Din punctul meu de vedere, propunerile nu vor schimba nivelul consumului de nicotină. Însă se va crea un haos pe piață în urma acestor uh, propuneri și cred că nu ar trebui să le adoptăm. În comisia noastră nu cred că vom reuși să ajungem la un aviz echilibrat care apoi să fie adoptat și în plen. Și dacă nu reușim să facem asta, această directivă nu va valora nimic, pentru că nu va crea nimic nou, în schimb va ridiculiza instituțiile europene Acum, cetățenii europeni se gândesc de ce în momente de criză Uniunea Europeană se ocupă de un astfel de subiect care va uh, reduce producția de uh, țigarete și vânzarea acestora, dar cu consecințe asupra economiei. Suntem într-o perioadă de criză, să ne uh, revenim de pe urma crizei și apoi să discutăm uh, subiectele care nu țin neapărat uh, de criză. Mulțumim, domnul Coferati. <coughs> Grazie, președinte. Tanto... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult din nou pentru munca noastră în calitate de raportor pe acest subiect. După părerea mea, Propunerea Comisiei este un răspuns la o nevoie reală și se bazează pe niște premise uh, pe care cred că le putem susține. Europa ar trebui întotdeauna să stabilească scopul de a uh, crea niște reguli care respectă drepturile individuale, aici drepturile cetățenilor europeni și drepturile lor de consumatori, dar de asemenea ar trebui să avem drept scop să ajutăm pe cetățeni să facă tot ceea ce, să facem tot ce ne stă în putere ca să-i ajutăm. Aici vorbim despre consumul de tutun. Și problema imediată care apare este că dacă uh, optăm pentru o interdicție, vor fi o grămadă de elemente de dezavantaje asociate acestei interdicții. Sau putem să folosim uh, abordarea Comisiei de a încep, încerca să creștem gradul de conștientizare printre cetățeni. Cu alte cuvinte, să considerăm adulți responsabili care pot să ia o decizie informată și atunci să întărim aceste caracteristici pozitive prin campanii de conștientizare. Deci cred că logica acestei propuneri e una foarte solidă. Ce aș adăuga este că în mijlocul unei crize să crești gradul de conștientizare și să îmbunătățești capacitatea oamenilor de a lua de a face niște alegeri informate este extrem de importantă pentru că într-o criză oamenii sunt pregătiți să-și schimbe modul de viață, uh, să încerce să compenseze cumva uh, problemele. Poate, să, poate fi o iluzie, dar cred că această nevoie uh, se poate aplica și uh, tutunului, alcoolului sau altor substanțe și altor forme de comportament individual sau chiar colectiv, mă gândesc la jocurile de noroc, de exemplu. Deci cum creștem gradul de conștientizare? Uh, e vorba de niște alegeri specifice, folosind uh, piața și folosind voința oamenilor. Dar trebuie să ne asigurăm că oamenii înțeleg ceea ce fac și iau hotărâri responsabile în consecință. Ca rezultat, cred, prin urmare, că abordarea aceasta este una solidă, cum spuneam, și doar mai trebuie să întărim unele dintre elementele propunerii. Apoi, în ce privește actele delegate, așa cum a spus domnul Stoianov, Cred că avizul uh, serviciului juridic uh, e foarte util în încercarea de a rezolva această problemă uh, specială și n-am nicio obiecție specială la asta. Ce, textul este foarte, foarte eficient și este, respectă cerințele pe care le-am transmis serviciului juridic. Am totuși o opinie diferită față de directiva ca atare pe unele puncte foarte specifice care cred că uh, reprezintă niște linii de demarcație și, și demonstrează sensibilitatea subiectului. Mai întâi începește promovarea produselor de tutun. Cred că aici trebuie să uh, înțelegem că nu e vorba să folosim uh, evaluări științifice ca să determinăm dacă există sau nu un risc de efecte negative. Știm că există efecte negative încă de la bun început. Ce trebuie să contracarăm este utilizarea advertisingului, publicității, ca un, ca un mijloc de uh, potențial de atragere a, a noi consumatori de produse de tutun. Deci ca un instrument care să transmită niște mesaje foarte plăcute și foarte uh, atra atractive și care să ducă până la urmă la creșterea consumului de uh, uh, tutun. Deci uh, o lipsă de abordare critică. De asta nu-mi place compromisul care a fost uh, propus. Dar după aceea mai sunt alte două chestiuni asupra cărora vreau să vă atrag atenția. În ce privește uh, aspectele de sănătate. Nu înțeleg de ce este o problemă uh, Uh, să se dedice 75% din pachet uh, avertizmentelor de sănătate. Eu nu sunt pentru uh, pachetul standardizat fără niciun fel de nume, de marcă sau ceva de genul ăsta, pentru că asta ar distruge practic brandul și ar face și mai ușoară producerea de țigarete ilegale, de contrabandă. Deci ar fi mult mai ușoară contrafacerea și camuflarea produselor ilegale. Dar dacă vă uitați la pachete așa cum sunt ele astăzi, uh, suprafața care indică potențialele consecințe și riscurile, uh, mi se pare un instrument eficient și explicit de creșterea conștientizării. Uh, oamenii văd asta și pe aceea decid dacă vor să fumeze sau nu, dar cel puțin le-am dat oamenilor o șansă să hotărască pentru ei înșiși. Așadar, cred că este important să ajungem la 75% din suprafața pachetului dat, dat uh, avertismentelor de sănătate. Nu înțeleg rațiunea pentru care uh, vrem să reducem asta. Asta mi se pare un element cheie în campania de conștientizare a efectelor negative ale tutunului. Al doilea lucru se leagă de aceste arome, țigările cu arome. Raportorul a sugerat un compromis care cred că uh, ratează lucrul cel mai important. Pentru că nu e vorba aici să avem uh, dovezi științifice dacă aceste arome cresc toxicitatea produsului. Nu. Aromele se folosesc ca să păcălească pe consumatori să cumpere produsul. De asta trebuie să fie interzise. Nu pentru că sunt toxice, ci pentru că sunt o păcăleală, sunt un mijloc de a convinge oamenii, de a păcăli oamenii să, facă o, să ia o decizie subiectivă. Cu alte cuvinte, le distorsionează percepția produsului și de aceea cred că este extrem de important să se elimine în totalitate uh, aceste, aceste arome. Că, de ce au fost introduse aromele? Pur și simplu pentru a deghiza proprietățile fundamentale ale uh, produsului consumat. Nu vreau să uh, continui foarte mult, deja am consumat destul timp, dar cred că este uh, foarte important să susținem abordarea Comisiei. Și cred că ar trebui să evităm să avem o abordare ușoară, să uh, cerem, să începem să, să ne hotărâm să, să luăm varianta cea mai ușoară. Domnul Speroni. <coughs> Președinte, citam... Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este o problemă uh, pentru toate lucrurile care sunt uh, negative pentru sănătate. Am tot vorbit de etichetarea uh, produselor cu zahăr, produselor care conțin grăsimi și așa mai departe. Mie nu-mi place să văd că guvernul se amestecă în felul acesta în gusturile consumatorilor. Uh, problema nu este dimensiunea uh, avertismentului. Oamenii știu că fumatul e rău pentru sănătate. Nu cred că aici, sau poate că mai fi vreunul care nu știe, dar în general oamenii știu lucrul ăsta. Știu că fumatul e rău. Poate că oamenii nu fac neapărat ce vor cu propria lor sănătate. Amintiți-vă că atunci când uh, te duci să te tratezi, practic, într-un spital, uh, reprezinți un cost pentru restul societății. Dacă ai, așadar, e nevoie de un echilibru. Dacă ai radio, nevoie de radioterapie pentru cancer, Uh, de exemplu. Deci nu poți să lași oamenii ce vor, să facă ce vor ei cu, cu sănătatea lor, pentru că după aceea societatea ajunge să plătească pentru ei. Dar pe de altă parte nici nu poți să le spui nu poți să faci ce vrei. Cu alte cuvinte, dacă omul hotărăște să meargă pe afară dezbrăcat atunci când e frig și face pneumonie, până la urmă tot noi plătim, nu? sau dacă se urcă pe munte și uh, nu are echipamentul potrivit, cade în prăpaste, își rupe piciorul, uh, se rănește, are nevoie de ajutor, iarăși costuri. Așadar, uh, e vorba de comportamente individuale unde ar trebui eventual să intervenim, să intervenim și nu o facem. Așa că nu înțeleg de ce este izolat numai acest comportament, consumul de tutun sau eventual și alcoolul și băuturile răcoritoare, carbogazoase. Unele țări impun uh, o taxă pe aceste băuturi carbogazoase, așa că e mai ieftin să bei uh, apă plată. Dar, încă o dată, acestea, toate acestea sunt decizii individuale care au un impact asupra comunității și trebuie întotdeauna un echilibru. Apoi, începește aditivii și uh, aromele. Uh, sincer, nu înțeleg de ce nu poți să ai țigări mentolate, dar poți să ai grapa cu arome, o băutură. Deci orice produs poate fi amestecat cu alt produs. Sigur, cred că toți știm ce e un cocktail. cocktailul, despre asta e vorba, adaugi arome unui produs de bază. Gândiți-vă la Kir Royal. Este cremă de casis cu vin sau cu șampanie. Haideți să-l interzicem și pe ăsta, pentru că e o aromă care se adaugă. Deci nu e problema că mentolul este mai uh, negativ decât lămâia pe care o pui la grapa. Mulțumesc, domnul Neseros. Mesaj. Én már kifejtettem a szakbizottságban annak idején a véleményemet. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mi-am spus deja părerea în acest sens, am fost foarte critic în ceea ce privește acest text. Sunt de acord cu cei care au vorbit înaintea mea, domnul Speroni, sunt de acord cu toate cele spuse, cu tot ce am auzit până acum. Cred că la acest text nu discutăm despre următorul fapt, dacă sunt impulsionați oamenii să fumeze sau nu. Vorbim despre o suprareglementare. Reglementăm și cultura statelor membre. Vorbim de niște situații diferite în fiecare dintre statele membre pentru că au altă istorie, au altă cultură. Și dacă ne dorim să sprijinim piața neagră și contrafacerea și ne dorim să afectăm concurența, atunci asta e cu totul altceva. Aș spune mai degrabă că uh, mai bine că prefer să fumez. Nu trebuie să cădem toți victime acestei perspective axate pe sănătate. Textul domnului Lene este în linii mari foarte bun. Și eu și colegii mei polonezi am depus amendamente și probabil că acest aspect legat de concurență ar trebui să fie mai subliniat. Însă, în linii mari, sunt de acord cu acest text și și la Comisia ITER am spus același lucru. Cred că merge în direcția cea bună și vom ajunge la un compromis bun. Mulțumesc! <clears throat> și eu cred că ne apropiem de un bun compromis, spune președintele și obiectivul este unul comun și anume că trebuie să facem ceva astfel încât consumul de tutun să nu crească, ci să fie limitat la o anumită masă. Cred că acest lucru trebuie înțeles, însă important e să nu ne depășim limitele pentru că am ajunge într-o situație contraproductivă. Fiecare are propria sa experiență, propriul, propriul mediu acasă. E un subiect care se discută și la nivel național, în cercurile electorale, la diferitele evenimente politice. Și spun acum foarte clar că acest, acest text cât ar aparține mai mult de Envy. Cred că medicii trebuie să se ocupe de un asemenea proiect, nimeni altcineva. Săptămâna trecută, vineri, să zicem că merge cineva să completeze un bilet la loto. Cine are acest magazin la mine, de unde vin eu, un italian. Însă acest italian nu își câștigă banii de la loto, ci și prin comercializarea de produse pe bază de tutun. Există și scrisori în ceea ce privește această ocupație a celor care se ocupă cu jocurile loto, au anumite lucruri, cum se pot vinde aceste produse din tutun și așa mai departe. Acești oameni discută cu foarte mulți oameni în fiecare zi și spun cât de rău ar fi să existe o suprareglementare a acestui domeniu. Alte experiențe. Duminică cumpăr o brioșă. Dar lângă acest magazin de brioșe e un cetățean turc care are un pașaport german cu un magazin și el mă întreabă ce se întâmplă cu această directivă în legătură cu tutunul și apoi mergă oamenii să își cumpere din nou cafeaua și brioșa și din nou întreabă ce se întâmplă, ce e cu această directivă. E foarte important să ținem cont de și ei vin cu acest argument și ne spun, da, e o suprareglementare. Ajunge să ne uităm în familiile noastre. Mama mea a început să fumeze foarte devreme. Acum are 82 de ani dar nu are nici uh, nu are niciun fel de probleme de sănătate. Fumează țigări uh, subțiri și nu ar înțelege de ce de mâine nu mai poate să fumeze aceste țigări pe care le fumează deja de zeci de ani. Vorbim de oameni normali care fac niște decizii conștiente. Și de aceea nu pot să înțeleagă de ce ne-am dorit noi să facem așa ceva. Încă o experiență practică. Săptămâna trecută am participat la un eveniment în Düsseldorf, în interiorul partidului meu. Apoi am plecat după masă spre casă. Am încercat să ies din oraș, să merg acasă. Întregul centru era blocat. De ce? Exista o demonstrație a fumătorilor, nu împotriva acestei directive, ci împotriva unei legislații naționale care interzicea fumatul în baruri. Așa că, uitați, au început să se organizeze, să se mobilizeze și asta pentru că întreaga chestiune le arată că se trece peste, e vorba de o suprareglementare și ne, așa că vă spun, haideți să fim atenți, să fim foarte atenți la proporții, pentru că dacă ne depășim limitele și există această impresie de suprareglementare, atunci cu siguranță vor exista niște consecințe negative care vor afecta întreaga noastră politică. Și de aceea cred că trebuie să găsim un echilibru și să ajungem la niște compromise raționale. Cred că ne aflăm pe, drumul cel bu- pe drumul cel bun. Cred că noi putem face mai bine acest lucru decât alte comisii care se pot axa doar pe aspectele sistemele de sănătate. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru contribuții, stimați colegi. Mâine vom vota, nu suntem comisia competentă pe fond, noi pur și simplu avem un aviz. Decizia se va lua în comisia ENVI, apoi va ajunge la sesiunea plenară și vom vedea care va fi rezultatul. Domnule Stoianov, primiți din nou cuvântul dacă doriți în calitatea dumneavoastră de raportor, vă rog. Stimați colegi, un coleg a spus ceva ce vreau să felicit, să completez. Aș sugera mai degrabă să sprijinim avizul nu, servi, nu cel al serviciului juridic, ci avizul pe care l-am făcut împreună cu secretariatul comisiei. Acesta a fost deja trimis și conține niște tabele detaliate și argumente detaliate în ceea ce privește susținerea sau nesusținerea actelor delegate sau de implementare. Așa că, domnule președinte, nu doar mama mea, ci și soția mea e fumătoare. Nu știu dacă vor trăi îndeajuns încât să vadă ce se va întâmpla mai departe. Președintele, fiecare trebuie să-și accepte soarta. Bun, putem să închidem aceste două puncte și trecem acum la raportul domnului Rapcai, pentru că punctul 6 l-am amânat deja, deci trecem la punctul 15. Domnule președinte, Ehm, mie mi s-a spus că întâi Comisia va prezenta sistemul informatic pentru piața internă, așa am înțeles că vor sta lucrurile, și apoi vor face eu niște observații. Da, dar președintele va veni domnul Sescovici și totul va dura mai mult. Domnul comisar este aici, îl salut și îi și dăm cuvântul. <clears throat> Mulțumesc foarte mult! Îmi place foarte mult abordarea Comisiei Jurii întotdeauna, pentru că mi se dă imediat cuvântul și vreau să apreciez faptul și să faptul că pot să discut cu dumneavoastră în cadrul dialogului structurat, cred că e o exprimare foarte bună a relației speciale pe care o avem cu Parlamentul European, noi, Comisia. Așa cum am discutat și cu alte ocazii, cooperarea este foarte importantă și asta pentru că timpul e tot mai scurt. Alegerile europarlamentare vor fi organizate în 2014, așa că eu vreau să vă spun pe scurt câte ceva despre subiectele care ne-au fost nouă comunicate, sunt importante și am dorit să le discutăm. Bineînțeles, primul dintre ele e bună administrare, legea administrativă, cum putem să cooperăm și mai bine în ceea ce privește actele delegate și actele de implementare. O actualizare a stadiului în care ne aflăm în munca noastră cu partidele politice și apoi, dacă voi mai avea timp, vă, vom, vă voi mai spune câte ceva despre regulamentul primind personalul și negocierile cu privire la acesta. Dacă îmi permiteți, voi începe imediat cu legea administrativă și cu buna administrație au fost prezentate acum câteva luni prin raportul Berlinger, în care s-a dat un impuls foarte important Comisiei pentru munca în acest domeniu. Țin să-i mulțumesc foarte mult dumnealui și Comisiei dumneavoastră pentru munca depusă în acest sens. Așa cum uh, v-am spus în răspunsul la rezoluție, noi am decis să continuăm și să ținând cont de recomandările dumneavoastră. De aceea am lansat un exercițiu detaliat în ceea ce privește dispozițiile și instrumentele care există deja în administrațiile Uniunii Europene și apoi să vedem ce puncte slabe trebuie să fie corectate. Cred că avem nevoie de o analiză aprofundată înainte de a întreprinde o acțiune. Cu toții ne-am dorit nu ne-am dorit să ajungem la o inițiativă care să ducă la o complicare a lucrurilor sau care să nu aducă rezultate bune sau să nu se adreseze problemelor reale. De aceea am dorit să, ex- să examinăm unde sunt problemele cetățenilor în legătură cu administrațiile, unde sunt punctele slabe din cadrul existent și ce fel de asemenea probleme pot fi evitate eficient pe viitor. Ne-am bazat pe experți din mediul universitar, experți experți din statele membre și pe ombudsman și de asemenea și pe munca depusă de Parlamentul European și munca depusă în această comisie. Toate acestea ne vor ajuta astfel încât să putem ține cont de recomandările făcute în raportul Berlinger. Aș aprecia foarte mult faptul dacă am putea să beneficiem și mai mult din colaborarea strânsă cu dumneavoastră, mai ales acum. Aș dori să mă întorc în rândul dumneavoastră în a doua jumătate a anului pentru a discuta mai departe și a vă prezenta rezultatele preliminare ale acestui exercițiu. Comisia e nerăbdătoare să se asigure că cetățenii au un acces facil la informații în ceea ce privește drepturile și regulile care există. Domnul Berlinger a cerut claritate și vizibilitate. Comisia, indiferent de rezultatul acestei analize, se va asigura că va exista o vizibilitate bună prin intermediul unei pagini internet care să fie o poartă pentru cetățenii care doresc să aibă informații în ceea ce privește procedurile administrative și uh, legislația administrativă. Vom încerca să facem acest lucru cât de curând posibil. Pot să vă spun și că analiza noastră este făcută cu mare grijă, cu un simț al realității, cu mintea deschisă și luăm în considerare toate opțiunile care ne stau la dispoziție, mână în mână cu acordul cadru, vom încerca să finalizăm acest exercițiu până la sfârșitul acestui an. Domnule președinte, voi continua cu o altă chestiune care este foarte importantă pentru fiecare dintre noi și anume regulamentul inteligent, Smart Regulation. E nevoie de eforturile noastre combinate pentru a munci asupra acestui act legislativ, să ne asigurăm că sunt respectate principiile de subsidiaritate, proporționalitate și totul se face la costuri minime. Vă voi informa cu, în legătură cu inițiativele principale din acest an. În martie, în acest an, am publicat rezultatele unei, consulta, unei consultări prin care se încercau să se găsească actele legislative cele mai greoaie. Un top 10 al uh, consultărilor și anume acelea care sunt cele mai dificile, actele legislative cele mai dificile pentru IMM-uri. Astăzi Comisia a adoptat o comunicare ca răspuns al acestor consultări. Așa că vom acționa folosindu-ne de aceste rezultate imediat. În această comunicare sunt descrise acțiunile care s-au, s-au făcut deja în cadrul Comisiei în legătură cu acest top 10, dar și ce ne dorim să facem pe viitor. Dacă e posibil și când e posibil, Comisia va acționa direct, însă în alte domenii e clar că vom avea nevoie de o colaborare strânsă cu, cu legiuitorul, pentru că e nevoie de schimbări legislative. Cel puțin șase dintre aceste îngrijorări din topul 10 sunt deja adresate de Comisie, se află deja în procesul legislativ și sperăm că vom trata rapid această procedură astfel încât să se ajungă la o simplificare în ceea ce privește povara administrativă pentru mediul de afaceri. Acum implementăm uh, programe de performanță care au de a face cu o supraveghere a întregului corp legislativ. Când sunt identificate ineficiențe, încercăm să vedem care sunt motivele pentru acestea și să vedem cum putem lua măsuri de îndreptare. În octombrie, Comisia va prezenta raportul în fața Parlamentului și va prezenta și acțiunile care vor fi făcute. Am anunțat și o parte de alte măsuri importante în uh, comunicarea noastră în ceea ce privește acest regulament. Am spus că Vom continua programele de acțiune în ceea ce privește reducerea poverii administrative, astfel încât să ne asigurăm că ceea ce s-a făcut bine în program, în ceea ce privește reducerea cu 25% a poverii administrative, va avea într-adevăr niște beneficii concrete pentru IMM-uri. Raportul nostru a arătat că Comisia de fapt și-a depășit obiectivele, a propus peste 100 de măsuri în 3, 13 domenii care au de-a face cu impozitarea, TVA-ul, agricultura, statistici, mediu și așa mai departe. Calculele și statisticile ne arată că măsurile care au fost luate la nivelul Uniunii Europene vor duce la economisiri de 38,2 miliarde de euro pentru mediul de afaceri. Încercăm și să pregătim legislația într-un mod mai bun, astfel încât să existe o calitate mai bună a procesului nostru legislativ. Ne pregătim instrumentele și vom încerca să consolidăm sistemul de evaluare a impactului. Acesta este deja recunoscut de mulți ca fiind de primă mână. Comisia a făcut un studiu pentru îmbunătățirea evaluării exante a costurilor și beneficiilor și de asemenea există un standard de un text de două pagini prin care să se poată vedea mai bine rezultatele cheie ale evaluărilor de impact. Revizuim și actualizăm și liniile directoare pentru evaluarea impactului. Va fi completat acest proces în anul 2014. Când am discutat despre Smart Regulation data trecută, membrii acestei comisii au subliniat cât de importantă e povara administrativă pentru IMM-uri și cum poate fi aceasta redusă pentru ele și, și pentru micro-întreprinderi. Am ținut cont de recomandările dumneavoastră și evaluarea noastră de impact include acum teste integrale pentru IMM-uri. Când vorbim despre micro-întreprinderi, știți că de obicei sunt excluse de legisla- din legislație de câte ori acest lucru este posibil. Încercăm întotdeauna să căutăm un regim mai facil care să reducă costurile pentru IMM-uri și micro-întreprinderi. Grupul la nivel înalt al domnului Stoibe continuă să funcționeze, continuă să dea sfaturi comisiei, să consilieze comisia în chestiuni care au de a face cu IMM-urile și chestiuni care ar ajuta administrațiile de stat ca să lucreze mai eficient, mai ales în ceea ce privește nevoile, IMM-urile. Ne dorim să existe o conferință a părților implicate în statele membre prin care să putem discuta despre noi abordări în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii Europene pentru IMM-uri astfel încât acestea să cunoască regimul și să poată să îl pună în aplicare. Și apoi, cred că e foarte important să subliniem următorul fapt. Știu că Comisia Jurie e conștientă de acest fapt și anume acest regulament inteligent, Smart Regulation, e o responsabilitate partajată. De aceea, noi apreciem foarte mult sprijinul, sprijinul Comisiei dumneavoastră în ceea ce privește eforturile pe care le depunem noi. Munca făcută în Parlamentul European a fost foarte importantă. Există un consiliu propriu de evaluare a impactului. Da, cred că e important să pregătim niște propuneri bune, dar e important și să avem posibilitatea de a evalua consecințele pe care le pot avea amendamentele care intră în procesul legislativ. Ce trebuie să subliniem și mai mult e următorul fapt. Odată cum este pusă în aplicare legislația europeană odată adoptată. E important pentru că statele membre trebuie să poată să pună în aplicare legislația într-un mod cât mai facil și să se asigure că inițiativele vor avea efectul scontat. Domnule președinte, o propunere pentru programul nostru are de a face și cu parlamentele naționale și principiul de subsidiaritate. Cred că lucrurile merg foarte bine pe subiectele pe care le-am spus, pentru că există controle și în ceea ce privește aplicarea principiului de subsidiaritate. Acest aspect e foarte important în munca legislativă atunci când se pregătesc noi acte legislative. Aș spune că foarte important e faptul că tratatul de la Lisabona consolidează rolul parlamentelor naționale. Pentru comisie e destul de clar și evident faptul că comisia e responsabilă în fața Parlamentului European. În același timp, vedem cum relația dintre Comisie și Parlamentele Naționale s-a dezvoltat în ultimii ani. Observăm acest lucru pentru că există o intensitate crescută a dialogului politic și, de asemenea, și în ceea ce privește mecanismul de verificare pentru subsidiaritate. Numărul de avize pe care le-am primit de la parlamentele naționale în ultimii ani a fost într-o creștere continuă de la 160 și ceva până la 622 în 2011, la 663 în 2012 și în 2013 am primit până acum 244 de avize din partea parlamentelor naționale sub dialogul politic. Avizele erau trimise Comisiei sub acest mecanism de verificare a subsidiarității. Observăm că parlamentele naționale devin tot mai bine organizate. Până acum am avut un singur cartonaș galben de la un parlament național pe propunerea Monti 2. Ce încercăm să facem? Încercăm să ne folosim de munca de pregătire și evaluarea impactului, astfel încât declarațiile de subsidiaritate să fie consolidate și să fie și îmbunătățite. Să fie îmbunătățite și aliniatele care au de a face cu explicarea motivului pentru care noi considerăm că subsidiaritatea a fost verificată și de ce credem că această legislație ar fi mult mai eficientă dacă ar fi aplicată la nivel european. Și acum, dacă îmi dați voie, voi vorbi despre acte de punere în aplicare și acte delegate. Comisia dumneavoastră are un raport în acest sens și raport, de raport se ocupă domnul Sayer. Uh, Aștept cu nerăbdare concluziile care vor reieși din această experiență. Voi include câteva idei și în legătură cu acest subiect. În 2012, Aveam deja un memorandum de înțelegere în ceea ce privește actele delegate între cele două instituții. Cred că e un instrument foarte important pentru că duce la eliminarea unor discuții repetitive pentru fiecare procedură legislativă și cred că e în interesul tuturor celor trei instituții. Instituțiile nu pot decât să aibă de câștigat timp prin punerea în aplicare acestor proceduri. Așa cum ați văzut în ultimii ani, Comisia nu are niciun fel de restrângeri în ceea ce privește folosirea acestor acte. Ne dorim să fie pusă în aplicare așa cum trebuie criteriile din tratat. Și legislatorul are aceeași posibilitate de a include cele mai importante dispoziții în actele legislative însă trebuie să se țină întotdeauna cont de eficacitatea politicilor. Comisia își urmează angajamentul în ceea ce privește consultările în pregătirea actelor delegate. În legătură cu acordul în, um, în acord cu acordul cadru, Comisia urmează procedurile așa cum apar acestea. Ne vom mai întâlni și în lunile următoare și voi mă voi, voi face referire din nou la acest subiect. Serviciile Parlamentului, Comisiei și Consiliului în ultimul timp au avut o discuție în ceea ce privește colaborarea între cele trei instituții pe subiectul actelor delegate și de executare în legătură cu cadrul financiar multianual, care ar trebui să faciliteze viitoarele negocieri. Știu că această discuție este una foarte dificilă și de aceea țin să vă mulțumesc, domnule președinte, că v-ați ocupat de această muncă importantă din partea Parlamentului European și sper că vom reuși să avansăm pe această chestiune și pe timpul președinției irlandeze. Va trebui să ne folosim de fiecare zi de lucru, fiecare lună, astfel încât să pregătim toate actele legislative, astfel încât cadrul uh, financiar multianual să poată fi folosit încă din ianuarie anul viitor. De la prima noastră discuție mi-amintesc bine că pentru Parlament era foarte important să fie completat procesul de aliniere. Au mai rămas multe de făcut în ceea ce privește actele legislative. În 2012 ne-am luat angajamentul ca până la sfârșitul acestui mandat să încheiem acest exercițiu. Țin să vă informez asupra faptului că acum Comisia finalizează propunerile de aliniere a legislației, care încă face referire la vechiul sistem, dar se face referire și la noul sistem introdus, introdus prin tratatul de la Lisabona. Cele 200 de acte de implementare își doresc să vadă cum, care e rolul Parlamentului în noul sistem. Vor exista trei propuneri de aliniere. Cred că primele două vor fi adoptate în lunile viitoare. Acestea vor transforma procedura veche în acte delegate cu alinierea referințelor. O altă propunere va fi apoi adoptată cât de curând posibil însă acest proces se află încă sub analiză. Încă două informații, foarte pe scurt. Au de-a face cu propunerile din ceea ce sper că e ultima fază a trialogului. Cred că e nevoie să înregistrăm un progres substanțial, mai ales în ceea ce privește regulamentul pentru partidele politice europene și baza acestora, Cred că s-au făcut multe de la ultimul trialog politic. Ca să fiu sincer, am fost puțin surprins că nu toate acordurile noastre politice la care am ajuns cu raportorii din Parlamentul European, prim-ministrii irlandezi și eu, nu toate au ajuns să uh, fie transpuse în munca experților noștri și să facă parte din text. Și asta pentru că s-au găsit niște obstacole juridice adiționale. Sper că vom putea să muncim din greu și să rezolvăm aceste probleme, astfel încât să putem să încheiem această dezbatere sub președinția irlandeză, măcar sub forma unui acord politic astfel încât să putem apoi să ne mișcăm mai repede sub președinția lituaniană. Tot, totuși, cred că procesul poate fi încheiat, însă e nevoie de mai multă voință politică și hotărâre pe aceste chestiuni. Apoi un alt subiect sensibil, reformarea regulamentului privind personalul. Ce e foarte important aici, să se respecte acordul din dintre cei trei președinți ale instituțiilor, pentru că face parte dintr-un, dintr-un acord general în ceea ce privește cadrul financiar multianual. E foarte clar că o parte din CFM va fi un acord interinstituțional care este legat de revizuirea regulamentului primind personalul și trebuie ca aceste acte să fie adoptate ca făcând parte din același pachet. Deja de 2 ani lucrăm asupra acestei propuneri, am pierdut foarte mult timp pentru că Consiliul stătea într-o poziție, era într-o poziție de așteptare pe timpul negocierilor privind cadrul financiar multianual. Cred că acum ne apropiem de final. Trebuie să spun că președinția irlandeză s-a mm, implicat în niște negocieri foarte dificile. Cred că trebuie să fim realiști în ceea ce privește așteptările în instituțiile noastre în cadrul um, dialogului între părți care va începe în această seară. Sperăm să reușim să eliminăm obstacolele care mai există și sperăm că vom ajunge la o concluzie pozitivă sub președinția irlandeză. Domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați acordat atât timp. Am încercat să acopăr toate, să acopăr toate subiectele care sunt importante pentru comisia dumneavoastră și acum vă răspund cu plăcere la întrebări și comentarii. Mulțumesc! weites Feld von Themen. Ich habe zunächst den Kollegen Mulțumesc, domnule comisar. Au fost foarte multe subiecte. Întâi colegul Berlinguer și apoi doamna Lichtenberger. Aș dori să îi mulțumesc vicepreședintelui Șefcovici. În primul rând, pentru că a respectat regula noastră care spune că un proiect de lege referitor la procedura administrativă trebu- propus uh, de către Parlament trebuie să um, fie uh, competența de fond a Comisiei Jurii. Apoi acest lucru a fost urmat în plen și în următoarele trei luni uh, Comisia a venit cu o propunere. M-a uimit uh, în mod plăcut uh, abordarea foarte deschisă. Acum, tocmai am primit o imagine de ansamblu, un rezumat al domeniilor legislației și al mm, activității Comisiei în domeniul administrativ. Este ca un cod, este ceva foarte vast și nu vreau să intru în uh, detalii, pentru că ar fi imposibil să le discutăm. Însă, revizuirea cuprinzătoare de astăzi a abordat un subiect important. Uniunea Europeană dorește cetățenie europeană și își crește credibilitatea și trebuie să câștige încrederea cetățenilor. Și dacă dorește să facă asta, este important ca Uniunea Europeană să fie văzută ca fiind accesibilă și ca un for care răspunde la dorințele cetățenilor, pentru că dacă nu, avem de-a face numai cu un ideal al Europei, dar acesta nu este suficient. Cetățenii vor acțiune, fapte. În primul rând, în ceea ce privește procedura administrativă și apoi ceva despre reglementarea inteligentă. În ceea ce privește procedurile administrative întâi. Așa este, Parlamentul a inițiat uh, procedura aici, acțiunea, măsurile aici. Articolul 298 din tratat a fost utilizat, iar Parlamentul a avut o abordare rezonabilă. Am avut un grup de lucru, am uh, făcut tot felul de cercetări, am ascultat diferite surse și am elaborat un raport din proprie inițiativă care s-a bucurat aproape de unanimitate în, uh, în comisie și o foarte mare majoritate în plen a susținut acest document. S-a solicitat de asemenea uh, o evaluare referitoare la, la valoarea adăugată europeană. Parlamentul a solicitat acest lucru pentru a avea argumente suplimentare pentru a se merge mai departe înspre legislație pe procedura administrativă. Parlamentul a demonstrat uh, și el valoarea adăugată a unei legi referitoare la procedurile administrative. Eu sunt istoric referitor la drept și știu că în Italia a fost nevoie de 20 de ani în medie să se ajungă la un rezultat. 20 uh, de ani de la momentul în care se lua o inițiativă. Înțeleg că administrațiile nu vor legi care să guverneze activitatea lor și vor face ce vor putea pentru a uh, bloca acest tip de uh, reglementări. Dar administrațiile trebuie să fie transparente și este nevoie de reguli de transparență. Reguli care trebuie să fie stabilite de către cineva. se pot face evaluări uh, negative sau pozitive, se pot lua se pot uh, prevedea diferite măsuri, dar o situație neclară face ca administrațiile să sufere, să fie ineficiente. Există un alt sistem uh, preluat în Statele Unite. Drepturi esențiale, definite foarte clar, care nu îngreunează procedurile. În ceea ce privește procedurile administrative, nu încercăm să, să atacăm Comisia. Noi suntem aliați naturali, Parlamentul și Comisia, um, în procedurile legislative. Totuși, trebuie să progresăm în acest domeniu trebuie să uh, ne gândim la faptul că aceste drepturi uh, s-ar putea lo lovi de unele obstacole și nu ne dorim acest lucru. Dacă dorim să stabilim unele drepturi clare, documentație, transparență, dreptul de a fi ascultat, sunt drepturi pe care le cunoaștem cu toții. Este un minim de legislație, însă în fiecare caz se creează o oarecare ordine prin aceste drepturi ancorate. Pentru că măsurile sunt foarte diferite în uh, statele membre și la nivel european. Și ar trebui să creăm condițiile pentru a fi mai eficienți. Să vă dau un exemplu. Cetățeanul care merge la o administrație, oriunde în Europa, el face parte din piața serviciilor. Cetățeanul, însă, pe de altă parte, dacă nu are uh, drepturi, înseamnă că nu îi sunt respectate um, că, dacă nu îi sunt respectate drepturile, um, practic va fi tratat ca un produs. Nu putem să facem asta. În Italia, dacă mergi într-un bar sau bei o cafea, dacă nu e bună cafeaua, atunci uh, nu, mai, uh, nu se mai vinde. Și același lucru ar trebui să fie și în, valabil și în administrație. Avem nevoie de administrații care să aibă un stimulent pentru a se îmbunătăți, pentru a deveni mai eficiente. Trebuie să fie o piață pentru cetățeni astfel încât cetățenii să și poată cere ceva. Dar trebuie să fie o administrație zveltă, care să funcționeze bine, ...298 prevede o posibilitate de a uh, introduce o astfel de procedură în Parlament pentru Parlament este, de fapt, um, o obligație. Articolul 298 din Tratatul de la Lisabona prevede asta. Dorim ca înaintea acestui mandat, finalizării acestui mandat, să se mai schimbe ceva, să se mai întâmple ceva. Mulți din administrații sunt împotriva acestui lucru și trebuie să depășim asta Înțeleg, bineînțeles, că uh, domnul comisar trebuie să lupte împotriva um, tuturor, uh, împotriva colegilor, împotriva personalului. Însă, pentru noi este ceva foarte important, pentru Uniunea Europeană este ceva important. Și apoi, în ceea ce privește reglementarea inteligentă, Și eu sunt pe aceeași lungime de undă. Marcăm perioada programului de la Stoc Stockholm cu AFCO și LIBE. Avem un raport din partea a trei comisii pentru a evalua ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat din momentul în care programul de la Stockholm a deschis zona de uh, libertate, securitate și justiție și vrem să folosim această oportunitate nu numai pentru a produce unele documente, ci pentru a stabili anumite principii, un anumit principiu pe care l-am subliniat de mai multe ori în această comisie și care mi se pare important. Și noi am demonstrat asta în relațiile cu parlamentele naționale, în modul în care am, ad am adoptat, uh, modul în care am produs legislație, modul în care am adoptat regulamente și, și directive și așa mai departe. Tot ce am făcut în Uniunea Europeană a creat un um, corp întreg de legislație, reguli, reglementări, directive, regulamente care au, adus la, care au dus la unitate la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește legislația. Însă cât din această legislație ajunge la cetățeni, de ce beneficii au cetățenii de pe urma acestui lucru și ce rămâne în mintea cetățenilor din toate astea? Câți avocați folo- uh, conving uh, cetățenii să facă apel la aceste reguli? Nu trebuie numai să producem legislație, ci și să verificăm dacă ea este utilizată. Serviciile și instituțiile uh, serviciilor și instituțiilor nu le plac astfel de lucruri, nici parlamentele uh, nu, nu vor neapărat acest lucru, preferă să facă legislație decât să vadă dacă este ea aplicată. Dar trebuie să vedem la ce duc le legile noastre. Mulțumim, doamna Lichtenberger. Mulțumesc aș putea să continui acolo unde a întrerupt colegul. Eu mă refer, eu um, elaborez uh, raportul referitor la aplicarea dreptului comunitar și trebuie să vă spun sincer că de câțiva ani mă ocup de acest subiect și pentru mine este foarte frustrant. În ciuda unui sprijin în plen care a fost practic unanimitate, problemele la care ne-am referit, proiectul pilot și lipsa de transparență față de cel care depune plângerea, toate aceste probleme sunt nerezolvate în continuare. Sunt aspecte care se referă exact la ceea ce spunea colegul Berlinguer. O administrație are nevoie de reguli. În Austria se spune, se vorbește despre cei supuși regulii, normelor, deci cei supuși uh, reglementărilor, care practic sunt ținta reglementărilor noastre. Ei au nevoie de aceste reglementări. Însă avem nevoie și de o reacție pentru a vedea dacă ceea ce am elaborat noi în trialogul instituțiilor, dacă își atinge obiectivele și, și aici mă refer la aplicarea dreptului comunitar, e bine, trebuie să știm dacă statele membre au aplicat această lege nu numai pe hârtie și în scris, să spun așa, ci dacă au și luat măsurile, au și pus în aplicare la fața locului acest lucru. Un exemplu dacă avem o reglementare referitoare la timpul de odihnă și de condus al șoferilor pe distanțe lungi. Și o considerăm ca baza pentru, securitate, pentru siguranță pe uh, șoselele noastre, pentru că un uh, șofer de camion, care, de camion de 40 de tone care adorme la volan este un element de lipsă de siguranță în trafic. Bun, s-au discutat reglementări în acest sens la com cu Comisia, cu Parlamentul, cu Consiliul. Îndelung, statele membre adoptă această lege, dar nu controlează aplicarea. Care este rezultatul? Obiectivul de a crea mai multă siguranță în trafic nu este atins. Iar acest lucru este pus pe seama Uniunii Europene, este văzut ca un deficit al Uniunii Europene și de multe ori se întâmplă asta. Dacă încerc, de exemplu, să creez echitate în unele domenii, iar statele membre aplică pe hârtie, dar nu și în practică, aceste reglementări, atunci efectul este că vina nu este dată pe statul membru, și știm cu toții asta, ci vina este um, aruncată asupra Uniunii Europene. Și acesta este punctul esențial nu avem nevoie numai de reacții referitor la um, cum este reglementarea, dacă este corect într-un loc sau dacă există greșeli în ea, ci trebuie să aflăm și dacă ceea ce, după îndelungi negocieri, uh, adoptăm, dacă toate acestea sunt și puse în aplicare, pentru că dacă nu, devenim ridicoli. Se creează un conflict între statele care aplică în mod direct și statele care nu aplică în mod direct aceste lucruri. Mă refer, de exemplu, la directiva referitoare la detașare. Aici are loc dumping social la scară largă pentru că uh, aplicarea directivei uh, la directiva de detașare în anumite state membre nu este controlată pur și simplu nu este controlată. Și avem o foarte mare problemă cu asta, pentru că vina, bineînțeles, nu este dată pe statul membru care nu ia măsurile necesare, ci tot Uniunea Europeană este arătată cu degetul, pentru că nu face nimic, după cum uh, se spune. Și cred că ar fi în interesul nostru al tuturor și în interesul unui spirit european să încercăm să Um, facem în așa fel încât astfel de reguli fundamentale să fie și aplicate. Pentru că se creează o situație nedreaptă, inechitabilă între statele care aplică legislația și cele care nu o fac. Și cred că este clar uh, oricui care se ocupă de legislație europeană um, că acest lucru se întâmplă și că există aceste diferențe. De aceea eu cred că Trebuie să reglementăm într-un mod foarte precis, însă, la fel de important, cel puțin la fel de important, trebuie să depunem presiune pentru ca aceste drepturi și prevederi să fie aplicate în statele membre care nu o fac. Dacă există obligația de a face controle pentru anumite legi, norme, reglementări ale Uniunii Europene și ele nu sunt aplicate într-un stat membru, atunci situația se devine dificilă. Mi-aș dori ca și Comisia să insiste asupra acestor lucruri. Încă un element la care aș dori să mă refer este accesul la documente. Avem de a face cu un deficit Am discutat de mai multe ori despre acest deficit. Este vorba de ceea ce Uniunea Europeană vede ca o bază a um, existenței sale și a valorilor sale uh, transparența. Uh, v-am trimis chiar o scrisoare referitoare la modul în care va continua acest dosar. Cred că este foarte important uh, ca acest pro această problemă să fie rezolvată înainte de finalul mandatului și anume să fie soluționat într-un mod care să corespundă dorințelor cetățenilor și dorințelor actuale ale cetățenilor în ceea ce privește transparența. Am prevăzut acest uh, drept și eu am participat la această convenție și am fost mândră de, uh, de acest lucru, e bine, ar trebui să finalizăm acest, uh, acest dosar. Există două propuneri care au venit, uh, care se contrazic, au existat o retrimitere spre comisie și așa mai departe. Îmi doresc și cer o soluție. Este ceva ce datorăm cetățenilor noștri. Încă ceva pe scurt referitor la actele delegate și de punere în aplicare. Da, așa este, trebuie să definim lucrurile mai clar și să rezolvăm confuziile care s-au creat. Însă pe mine mă îngrijorează mai mult faptul că în ultimul timp um, diferiți comisari, și nu mă refer numai la dumneavoastră, dar dumneavoastră sunteți responsabil în comisie pentru aceste aspecte. E bine, mă refer la dumneavoastră în mod special, să spun așa, comisia din ce în ce mai mult pentru subiecte care, din punctul nostru de vedere, nu se pretează la asta, comisia folosește acte delegate. Deci, practic, până la urmă, uh, în principiu, Parlamentul decide asupra principiilor, dar uh, pași importanți de aplicare dispar în spatele ușilor închise ale administrației. Și nu este. Uneori uh, se merge mult prea departe. De exemplu, introducerea um, scanerelor uh, corporale, care în Europa, la nivel. În, în întreaga Europa au dus la foarte mari proteste, au fost uh, discutate într-o așa ar fi, sau ar fi urmat să fie discutate într-o procedură de comitologie în spatele ușilor închise. Bine, nu era de, de portofoliul dumneavoastră, dar ideea de a ascunde lucruri importante în spatele unor acte delegate nu este acceptabilă. Lucrurile nu pot rămâne așa. Nu putem să dăm totul în domeniul administrativ, pentru că Apoi, um, administrația este făcută responsabilă pentru lucruri care, de fapt, uh, sunt um, decizii care trebuie să fie luate la nivel politic. Acest lucru nu ajută transparența, um, asta e foarte clar, și chiar contrazice acest spirit al transparenței pe care îl promovăm și de care eu sunt foarte mândră. Domnul Berlinguer uh, și-a uh, descris propria țară, eu nu voi face asta. Uh, există și de exemplu, a fost și exemplul cu cafeaua. Trebuie să mai discutăm despre el. Dar să vă spun așa, și eu vin dintr-o țară cu o cultură administrativă bine dezvoltată. Aici uh, se lovesc între ele 27 de uh, culturi, de, de culturi administrative diferite. Da, într-adevăr, la noi mai degrabă e vorba poate de cârnați decât de cafele. Oricum, trebuie să fim mult mai consecvenți. Eu sunt mândră de transparență când compar Uniunea Europeană cu ceea ce se întâmplă în anumite state membre în, um, la limita, la încrucișarea între administrativ și politic. Și aș vrea să pot să-mi păstrez această mândrie și sper ca dumneavoastră, domnule comisar, să ne sprijiniți în acest sens Dumneavoastră trebuie să fiți cel care avertizează Comisia în acest sens. Să nu vă lăsați dus de acest val ca toate deciziile să fie mm, luate într-o, admi- într administrație fără transparență, dar decizii care apoi duc la uh, foarte multe uh, proteste și neliniști. Eu cred că sunt lucruri care pot fi rezolvate ușor și care trebuie să fie rezolvate, suntem și înaintea alegerilor europene și lucrurile se vor discuta în Europa. Și după cum știți, scepticismul față de acțiunile noastre crește la nivel european și numai prin transparență putem combate acest fenomen, pentru că numai prin nesiguranță, neștiință și teamă se creează această uh, respingere a Uniunii Europene. Deci, și această chestiune a actelor delegate este o chestiune de transparență. Apoi, proiectul pilot, la fel, accesul la documente, la fel. Și uh, oricum, în toate aceste subiecte, cred că uh, trebuie să facem pași înainte. Mulțumim, domnul Gargani, acum. Eu voglio fare solo una valutazione un po' politica perché Vreau să fac o evaluare politică. Am fost uh, implicat în nenumărate dezbateri, inclusiv atunci când uh, am fost uh, președintele comisiei și cred că aici această dezbatere face parte în mare măsură din cultura Europei și cred că scopul nostru principal în comisia juridică ar trebui să fie să determinăm o strategie pentru armonizarea legislației comunitare. Cu alte cuvinte, uh, să se potrivească uh, drepturile și nevoile cu eficiența. Deci cred că dezbaterea e foarte interesantă. Domnule vicepreședinte, prezentarea dumneavoastră și de fapt și titlul uh, punctului nostru este Dialog structurat între Parlament și Comisie. Dialog, uh, dialogul pe care îl avem noi astăzi, dacă ar fi să fie transmis tuturor cetățenilor și aplicat, și dacă s-ar aplica ce spunem aici, am avea o Europa foarte diferită de cea pe care o avem acum, aflată în criză și intrând în viitoarele alegeri cu rezultate greu previzibile. Împărtășesc opinia domnului Berlinguer sunt mai optimist uh, în ciuda, dec- decât el în ciuda acestei lungi experiențe din Comisia Jurii. Dată fiind propria mea experiență în Parlamentul uh, uh, italian, eu știu că Parlamentul și legi- legiuitorii sunt mai transparenți în ce privește legile. Dar această transparență este uh, întunecată de birocrație. Și chiar nu există niciun fel de uh, soluție. Asta e părerea mea. Când am venit prima dată în Parlamentul European, poate domnul Lene și amintește, conform tradiției avocaților italieni, am fost foarte sceptic în legătură cu evaluările de impact uh, avocații italieni și avocații germani cunosc dreptul roman. Deci noi tindem să Uh, gândim, să ne gândim la uh, lege uh, din punct de vedere dacă este aplicabilă. dar evaluarea de impact e ceva diferit. Nu e greșit. Problema cu procedura administrativă însă este critică pentru toate celelalte lucruri care apar din ea. Cu alte cuvinte, uh, existența unei Europe a popoarelor, a cetățenilor, pentru cetățeni și guvernate de cetățeni. Și domnul Berlinguer a subliniat acest punct. Cred că procedura administrativă este realmente importantă și cred că regulile sunt uh, stricate de birocrație și de aceea avem valori negative și trebuie să demonstrăm că avem un spirit european, un suflet european. Și uh, n-ar trebui să uităm că ne aflăm aici pentru a ajuta pe oameni să-și rezolve probleme reale. Așadar, aici intervine uh, procedura. Mulțumesc foarte mult. Ați menționat uh, lucruri specifice în prezentarea noastră, dar de asemenea, ați uh, uh, îndemnat la o dezbatere asupra spiritului adevărat al Europei, pentru că cetățenii acum nu sunt uh, satisfăcuți și da, asta este realmente doar o, o declarație pe care o face o mică elită. Dar, desigur, Europa este o organizație federală, nu una interguvernamentală. Asta uh, poate avea uh, un interes pentru oameni, în ciuda problemelor dificile din ultimii ani, dar cred că dacă ar fi să mergem uh, înainte, am putea face o, o contribuție și ar fi foarte pozitiv. Așadar, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Vă mulțumim. Acum îi salutăm pe un grup de studenți. Doamna Lichtenberger mi-a spus că aceștia au venit aici în cadrul practicii pe care o defășoară. Uh, au venit să vadă cum arată acțiunea noastră aici în Parlamentul European. Bun, și eu vreau să spun câte ceva, în primul rând în legătură cu actele delegate. Și aici, în cadrul instituției noastre, trebuie să ne fie clar că nu orice merge rău merge fără ca și Parlamentul să fie de vină noi înșine în anumite comisii parlamentare nu acționăm tocmai cum ar trebui în ceea ce privește becurile, capurile de duș și așa mai departe. Am văzut ce s-a întâmplat. Suntem mai mult decât Uh, foarte darnici în ceea ce privește actele delegate pe anumite domenii. Deci cred că trebuie să rezolvăm acest aspect pentru că așa nu mai merge. Și la conferința președinților am uh, cerut o supraveghere să vedem unde sunt problemele și problemele cu acte delegate, toate acestea să fie rezolvate la nivel orizontal înainte de a ajunge la sesiunea plenară ca să nu avem asemenea cazuri de excese. Și cred că și în cazul produselor din tutun putem folosi acest procedeu. La ce mă aștept eu din partea comisiei? Din discuțiile tehnice am înțeles că există probleme importante. La nivel tehnic, dacă pot folosi cuvântul negociere sau discuții de coordonare, Mm, trebuie să ne apropiem de probleme împreună, la nivel orizontal. Există deja un anumit grad de acceptanță, apoi vin serviciile juridice care pun la îndoială anumite lucruri, din nou procesul este reînceput și apoi se rediscută teme care au fost încheiate de mult. În cadrul instituțiilor mi se pare că așa stau lucrurile. Uh, în, poate la noi mai puțin, în ceea ce privește actele delegate. În primul rând, se, acestea sunt văzute ca o poziție de putere. De multe ori sunt ignorate serviciile juridice, pur și simplu. Nu se caută care e sensul din spatele dispozițiilor. Delegată poate fi doar o putere pe care o am. Vorbim pur și simplu de logică. În asemenea cazuri se folosesc actele delegate. Apoi, când vorbim de lucruri care au caracter pur administrativ, e clar că vorbim de acte de punere în aplicare. E un lucru banal. Trebuie să găsim neapărat o soluție, dacă nu ne vom adresa curții de justiție pentru a avea o interpretare clară a diferitelor cazuri pentru că dacă nu, vor exista tot felul de asemenea blocaje și pe viitor. Dacă nu, toate lucrurile care nu pot fi supuse procedurii de acte delegate vor fi scoase de acolo. Apoi, despre comitologie în cadrul acordului interinstituțional pe care l-am negociat împreună, s-a spus că există trebuie să existe accesul la comisiile de experți, la comisiile de comitologie nu. Însă a rămas la latitudinea comisiei. Comisia, dacă vrea, poate să ofere și accesul la comisiile pentru comitologie. Nu e o chestiune de politețe. Nu există o obligație în cadrul acordului, însă există posi- această posibilitate. Știm care e numărul de experți și cred că acesta a fost redus cu cam cu 600, cred. Așa că, având în vedere situația actuală, lucrurile s-au schimbat de la situația de la negocieri. Așa că probabil Comisia ar trebui să se gândească dacă acest principiu nu poate fi cumva o excepție atunci când accesul ar trebui să fie permis. și sfaturile din partea Comisiei de Comitologie sunt importante alături de cele ale experților. Un ultim punct, dreptul administrativ, sunt de acord cu cele spuse de colegul Berlinguer. Vreau să vă mai atrag atenția asupra unui punct. Ultima idee despre care ne spunea Comisia despre ce dorește să facă pe viitor și anume să existe Uh, un centru pe o pagină de internet în ceea ce privește administrația. Eu nu cred că situația s-ar îmbunătăți dramatic. Comisia ar trebui să se gândească dacă nu e nevoie de o codificare a legislației administrative deja existente. Desigur, și pentru așa ceva e nevoie de timp. Probabil anul viitor nu se va întâmpla nimic pentru că au loc alegerile și așa mai departe. Totuși ar trebui Comisia să se ca um, Comisia Europeană să se gândească dacă există posibilitatea unei codificări sau nu. Acestea au fost completările mele și acum îi dau cuvântul domnului vicepreședinte să răspundă la întrebări. Thank you very much, Mr. President, and I also would like to... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și tuturor vorbitorilor pentru comentarii și întrebări. Trebuie să recunosc că și eu sunt un mare fan al cafelei italiene. Mi se pare una dintre cauzele temperamentului italian și unul dintre lucrurile care face ca Italia să fie o țară atât de specială și pe de altă parte, vreau să vă mulțumesc pentru încheierea acestui raport, pentru că putem să mutăm discuția mai departe, să o facem să progreseze, să ne gândim cum să facem legislația administrativă europeană mai clară, mai apropiată de cetățeni și mai ușor de înțeles. Care este dilema Comisiei? Aș spune că uh, relația complexă între legislația generală și lex specialis. O altă problemă pe care avem este dacă vrem să luăm în uh, considerare toate nuanțele uh, legislației și să le punem sub o singură umbrelă, am putea crea un monstru juridic care ar fi atât de complicat și atât de birocratic încât ar, face, ar aduce deservicii cetățenilor. Și apoi, alt extrem ar fi următoarea, să uh, trecem la o suprasimplificare a legislației și asta ar uh, strica o parte din legislația europeană actuală, ar elimina o parte din legislația actuală europeană. Așadar, trebuie să căutăm moduri prin care să acționăm în mod rațional, practic, și să facem legislația să fie cât mai prietenoasă cu cetățenii. Un lucru pe care promit că îl voi face și cred că putem să-l facem destul de rapid este să punem uh, totul uh, pe o singură pagină de web. Va fi un portal special european. Sper și cu ajutorul noastră să-l facem cât mai prietenos cu cetățeanul, acesta să poată să găsească orice lege uh, pe care vrea să o găsească și de care are nevoie. Un alt uh, lucru pe care vreau să-l spun, și aici salut uh, contribuțiile noastre, uh, este de fapt remarca de încheiere a domnului Berlinger, și anume că ar trebui să ne concentrăm poate pe principiile comune, să avem termene comune pentru a răspunde cetățenilor atunci când ei abordează instituțiile europene cu o cerere. Așadar, aceștia trebuie să aibă un drept de a li se răspunde într-un anumit uh, termen, limită, începește uh, posibilitatea de a întâlni acei uh, oficiali responsabili și problemele care vor face, ca să spun așa, legislația europeană mai umană în ochii cetățenilor europeni. Aici, cu siguranță, este o chestiune pe care trebuie să colaborăm și cred că putem găsi împreună o soluție bună și apreciez foarte mult contribuția și experiența noastră. M-am uitat la exemplele pe care le-ați folosit și astăzi în uh, discursul noastră, dar și în discursul uh, din, uh, privind Italia. E adevărat, în Italia a durat 20 de ani, în alte țări 5-10 ani. Alte țări au decis să evite această chestiune. Acum Franța se cam răzgândește. Deci Iată cât de complicat, complex, dificil e acest uh, lucru și, uh, cum spuneam, trebuie să combin 28 de culturi administrative. Deci, trebuie să mergem spre principii clare, spre drepturi clare ale cetățenilor care intră într-o relație administrativă cu instituțiile europene. Cred că asta e principiul pe care trebuie să ne bazăm și uh, voi încerca să vin uh, cu idei și mai concrete mai târziu ca să avem progresele pe care ați sugerat înaintea sfârșitului acestei uh, legislaturi. O altă chestiune de care sunt complet uh, conștient și care privește nu doar cetățenii este vorba de cunoașterea legii și gradul de conștientizare privind deciziile care se adoptă la nivel european. Sunt absolut convins a petrece ceva timp în Parlamentele Naționale pentru a explica aceste recomandări. Uh, ar fi multe, ar fi o surpriză enormă acest lucru în uh, Parlamentele Naționale. Să nu uităm că în toamnă le vom cere bugetele, proiectele de buget și unii vor fi surprinși și va trebui să le spunem pentru că ați fost de acord cu asta, pentru că ați acceptat această legislație, dar sigur că unii vor fi în continuare surprinși, pentru că văd adesea la ședințele de Consiliu, am văzut-o ca reprezentant permanent la Consiliul European, că o mare parte din deciziile pe care le luăm aici, la nivelul cel mai înalt, uh, uh, sunt neașteptate și încă insuficient cunoscute. Deci cred că este Uh, sarcina noastră să explicăm, să creștem gradul de conștientizare, să explicăm că acum legislația europeană se, implică într se aplică într-un anumit fel și trebuie să diseminăm toată această informație. Uh, o sarcină extrem de dificilă, dar trebuie să încercăm să o facem cât mai bine cu putință și să diseminăm informația cât mai mult. În ce privește reglementarea inteligentă, așa numită smart regulation, cred că în această privință învățăm foarte multe și că a existat foarte mult scepticism, așa cum a menționat la început domnul Darmani, ce, dacă va funcționa acest lucru sau va fi doar un nou coșmar birocratic. Însă cred că de la an la an învățăm cum să facem lucrurile mai bine, adăugăm noi elemente la evaluarea noastră de impact, incluzând valoarea adăugată europeană, consecințele sociale și de asemenea cred că evaluarea de impact la comisie deja s-a dezvoltat sau nu știu cum să spun, a câștigat uh, o autoritate destul de importantă uh, prin modul în care uh, se aplică drepturile și uh, depinzând de cât de stricți sunt oamenii uh, și cum, de cum trimit uh, înapoi propunerile de proiect pentru că nu respectă criteriile legisla, legiferării inteligente. Apoi, avem problema actelor delegate uh, și uh, întrebarea cum va influența acest, uh, un astfel de act uh, eficiența legislației europene și care vor fi consecințele practice ale aplicării lui. Și cred că uh, cooperarea strânsă cu unitatea de evaluare a Parlamentului European și munca pe care o depunem în comun la metodologie uh, ne vor uh, ajuta și vor da un exemplu multor guverne din Uniunea Europeană în legătură cu modul în care trebuie făcut aceste lucruri. Suplimentar față de ce, ce încercăm să facem și asta e și prima parte a răspunsului meu către doamna uh, Lichtenberger, prin aceste evaluări ex post, prin care încercăm să evaluăm uh, sector cu sector, să vedem ce e eficient și ce nu e eficient, ce complică viața cetățenilor noștri și nu aduce uh, beneficiile pe care am vrea să le vedem. Aici evaluăm și implementarea, modul în care legislația este implementată, cum putem să o îmbunătățim, dar este un fapt că Știți cât de supra-solicitate sunt serviciile Comisiei. Și atunci trebuie să ne bazăm pe cooperarea loială a celorlalte instituții și a statelor membre. Și nu vrem uh, să ducem media statul membru în fața Curții Europene de Justiție, pentru că asta ar tensiona relațiile și ar și supraaglomera Curtea Europeană de Justiție. De aceea, asta este motivul pentru care am uh, introdus aceste scheme pilot prin care, practic, încercăm să folosim statele membre să-și, să util, determinăm statele membre să-și corecteze greșelile. Și le spunem, aveți uh, un timp de ca să vă corectați greșelile. Dacă nu, o să vă dăm o judecată. Și trebuie să vă spun că suntem destul de mulțumiți de rezultate, dar sunt de acord cu dumneavoastră că implementarea este cheie cheia și nu e vorba doar de legislație, ci și de decizii, pentru că știți că reprezintă adesea Comisia în Consiliul General de Afaceri Generale și discutăm adesea implementarea, problema de implementare a statelor membre și statele membre decid că în primăvară că ceva trebuie făcut, dar vine toamna și iarna și nimic nu se întâmplă. În ce privește accesul la informații? Știu că acesta e un subiect foarte important și o problemă foarte sensibilă și o prioritate pentru Parlamentul European. Și aici eh, operăm eh, conform legislației eh, actuale, cifrele recente pe care vi le pot oferi este că anul trecut am primit 6.477 de cereri de acces la documente 80% au fost îndeplinite în prima instanță uh, și doar 12% au fost refuzate definitiv. Uh, unele au fost uh, transmise la ombudsman, dar în general nu știm câte au ajuns la tribunal, dar în general cred că este o situație destul de solidă și niște cifre destul de bune. Sunt niște cifre destul de bune. Și știți, am încercat să facem multe am sugerat chiar că putem să facem o mini-lisbonizare prin care pur și simplu am extinde obligația legată de accesul la informații și la alte instituții europene, pentru că deocamdată numai Comisia e obligată să ofere acces și alte instituții nu au această obligație, alte instituții europene. Deci haideți să încercăm să extindem și altor instituții, dar apoi, sigur, poziția Parlamentului European a fost că Uh, nu, vrem să avem o abordare completă și problema actuală este că pozițiile între Consiliu și Parlament sunt atât de divergente în legătură cu modul în care se clasifică documentele, cum sunt uh, manipulate documentele clasificate și așa mai departe. Uh, am discutat cu președintele Parlamentului în legătură cu această problemă și deocamdată cred că suntem blocați. Ce vreau să spun este că nu încercăm să blocăm informațiile, accesul cetățenilor va fi la fel ca și până acum, dar cred că avem nevoie de mai multă voință politică din partea tuturor celor trei părți pentru a realiza un progres pe această temă. Ce privește actele delegate? Aici cred că acestea ar trebui folosite doar în cazuri în care știm că avem uh, o legislație de bază care există, care e foarte importantă, dar care poate duce la foarte multe variabile în implementare din cauza unor anexe diferite sau din cauza aplicării concrete a politicilor care s-ar putea schimba. Și ar fi foarte dificil să faci o uh, uh, schimbare completă a întregii legislații. Și atunci această putere a fost delegată Comisiei. Dar, în același timp, trebuie să vă reamintesc și aici cred că ar trebui să fim toți responsabili pentru că am făcut propunerea, dar, sigur, după aceea depinde de legislatori, de Parlamentul European și de Consiliul să-i delege această putere comisiei. Deci noi avem un drept de a schimba legea și după aceea dumneavoastră puteți să uh, opuneți veto dumneavoastră uh, față de ce am făcut noi și de asemenea puteți lua puterea, de delegare, puterea delegată comisiei. Puteți să ne o luați înapoi. Deci Asta trebuie să avem în minte atunci când discutăm actele delegate. Vorbind despre comitologie și despre grupurile de experți, știu că recent au fost anumite probleme. Dacă e vorba de grupurile de experți, cred că progresul e destul de bun. Nu știu de nicio situație în care grupul de experți să se întâlnească și să fie o problemă Uh, legate de accesul la aceste uh, ședințe, accesul experților sau reprezentanților Parlamentului European. Știu că procedura e destul de detaliată și, prin urmare, cred de asemenea că direcțiile generale care colaborează cu grupurile de experți cel mai adesea uh, propun o nouă abordare și anume să informeze deci, în legătură cu agenda acestei grupuri de experți cu câteva luni înainte. Așadar, să, și să spună, acestea sunt sesiunile de experți și uh, să întrebe, vreți să participați? Și în felul acesta să se stabilească foarte clar participarea experților uh, EU, Parlamentului European. De asemenea, vrem să creștem transparența grupurilor de experți Așadar, acum există o parte dedicată de pe website-ul Europa, unde vedeți ce grupuri de experți se întâlnesc, care este ordinea de zi, uh, cine sunt reprezentanții ad personam uh, pe bază instituțională, uh, procesele verbale ale acestor ședințe și deciziile legate de viitoarele întâlniri ale grupurilor. Deci cred că asta este o mare schimbare față de ce aveam în trecut și știu că în Comisia de Comitologie a existat o diferență de opinie, am avut o discuție foarte lungă pe această chestiune în timpul negocierilor pe acordul cadru și cred că în acel moment am uh, decis că comit uh, comitetele de comitologie sunt uh, modul în care statele membre monitorizează felul în care Comisia își folosește puterile, își exercită puterile de implementare Iată așadar uh, chestiunea. Însă, dacă vorbim despre comitologie și despre grupurile de experți, cred că ședințele de comitologie n-ar trebui să fie amestecate cu agenda grupurilor de experți, pentru că, sigur, dacă ascunzi un punct sub comitologie și altul uh, uh, la ședința experților, atunci, evident, parlament, experții Parlamentului nu vor avea acces la acele informații de comitologie. Domnule președinte, domnule, domnilor europarlamentari, sper că am răspuns la toate uh, întrebările. Dacă nu, uh, voi fi dornic să o fac într-un follow-up la, la întâlnirile noastre. Sunt nerăbdător să avem o nouă sesiune de discuții și voi încerca să uh, folosesc recomandările, în special ale domnului Berlinger, și să vin cu informații noi data viitoare. Mulțumim. Am, părerea, am impresia că nu suntem de acord pe toate chestiunile, dar așa stau lucrurile. Bine, vă mulțumim și cu siguranță vom continua acest dialog interinstituțional, pentru că e neapărat nevoie de el. Putem să închidem acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la raportul domnului Rapcai. Ne va face o scurtă prezentare, iar apoi urmează comisia. De fapt, discutasem altfel cu comisia. Ideea e următoarea. În ultimul an am căzut de acord asupra unui regulament în ceea ce privește crearea unui sistem informatic privind piața internă. Acest lucru este foarte important și pentru acest dosar despre care discutăm acum și anume despre, despre simplificarea anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană. Comisia a făcut o propunere, aveam impresia că o va prezenta, își va prezenta propunerea și eu voi face niște observații. De aceea cred că ar trebui să începem cu prezentarea acestui sistem de informații pentru partea pentru piața internă și apoi, după această prezentare, voi face eu niște observații. Bine, spune președintele, atunci trecem la prezentare. Comisia are cuvântul. Merci Président. Bonsoir. Euh, je précise que vous avez des slides imprimés. Euh... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aveți uh, prezentarea mea în varianta pe hârtie. Cred că acest lucru vă va ajuta să urmăriți prezentarea mea. Vreau să vă vorbesc despre sistemul informatic pe piața internă, pentru piața internă, IMI. E un sistem de un sistem informatic, un sistem online, unul sigur, care este disponibil în mai multe limbi și astfel e posibil pentru administrațiile europene și pentru autorități să comunice ușor unele cu celelalte. E un sistem care le ajută să identifice cine sunt uh, cine sunt persoanelor de contact și astfel pot să discute trecând de barierele lingvistice pentru că se folosesc de propriile lor uh, se folosesc de uh, formule existente astfel încât pot să um, întrebe lucruri pretraduse. Acest lucru poate să ajute la cooperare. Sistemul e operațional încă din anul 2008. Inițial, era un sprijin pentru profesioniști și aparținea de direcția privind serviciile, se axa doar pe aceste domenii, acum s-a extins la mai multe, include 7.000 de autorități. Există înregistrate 7.000 de autorități în acest sistem, autorități de pe diferite niveluri, pentru că acest sistem este cel care respectă structurile existente în statele membre, câteodată la nivel local, câteodată la nivel regional. Toate aceste autorități pot să facă un schimb de informații. La première, c'est que c'est un système... Ah, iată care sunt caracteristicile. Mai întâi e vorba de un sistem simplu, pentru că este suficient ca autoritățile să aibă o conexiune la internet uh, pentru a-l utiliza. Evident, este gratuit și este un uh, sistem pe care îl dorim cât mai prietenos cu utilizatorul, astfel încât uh, oamenii să-l uh, înțeleagă foarte rapid. Apoi, un element legat de protecția datelor. Așa cum a menționat raportorul, avem un cadru juridic precis, uh, uh, regulamentul IMI, care a fost negociat și adoptat anul trecut și care uh, listează foarte clar principiile legate de protecția datelor personale și anume perioada de conservare a datelor, dreptul de acces, măsurile de confidențialitate, toate acestea respectă regulile europene în materie de protecția datelor. A treia caracteristică este flexibilitatea sa, faptul că nu este reutilizabil, că este uh, reutilizabil. Uh, L-am lansat pentru două directive, dar ar putea fi lansat și pentru alte uh, directive și asta înseamnă că atunci când este un uh, nou text care are nevoie de uh, cooperare administrativă, nu mai este nevoie să se creeze un nou instrument informatic. Vreau să iau un exemplu concret ca să vă arăt cum ar putea fi IMI util uh, propunerii dumneavoastră legislative și au exemplul articolului 7 care se referă la sistemul nostru, în cazul în care o autoritate ar avea nevoie să verifice autenticitatea unui document public. Așadar, vă propun să vă imaginați cazul unei autorități portugheze care primește un uh, act de naștere făcut în Germania, emis în Germania, are dubii în legătură cu autenticitatea acestui document. Ce trebuie să facă? Mai întâi să se conecteze la acest uh, sistem informatic. În al doilea rând, nu știe exact cui să pună întrebarea, dar sistemul IMI îl va ajuta să pună să găsească interlocutorul potrivit poate autoritățile de la Berlin. Deci sistemul îi va indica uh, cui să pună această întrebare, apoi va găsi un formular pe care, uh, în care va putea completa informațiile privind cazul acest precis și să uh, pună întrebarea uh, omologului german. Deci autoritățile vor putea face acest lucru în portugheză și cererea va fi tradusă automat în germană și de partea cealaltă autoritățile germane vor putea să citească această cerere de informare în germană și să răspundă în germană, apoi răspunsul va fi tradus automat. Iată în câteva cuvinte principiul de bază al IMI. Uh, sigur, IMI are mai multe uh, funcționalități. Am vorbit aici de un schimb de informații între două autorități, dar se poate face și între mai multe autorități și Uh, se pot colecta informații și se pot depozita acestea și asta propune uh, articolul 10, colectarea de modele de documente publice, să fie ca un fel de depozit de mo- modele de documente publice. Iată în câteva cuvinte uh, ce ar fi sistemul IMI și cum ar putea el fi util pentru această propunere legislativă. Vă mulțumesc! Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Rapca, apoi domnul Mesaros. Trebuie să spun din nou. Ne-am înțeles că acum Comisia își va prezenta propunerea foarte pe, pe scurt, nu? Bine, atunci cuvântul din nou Comisiei și apoi continuăm. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei Juri și în special uh, raportorului domnului Rapcai pentru că au lansat atât de rapid dezbaterea în Parlament în legătură cu uh, propunerea de regulament menită să faciliteze utilizarea documentelor publice în Uniunea Europeană. Regulamentul propus a fost adoptat de Comisie pe 24 aprilie și a fost prezentat ministrilor la ultimul Consiliu, la cel mai recent Consiliu JAI, pe 6 iunie, Consiliul Justiție și Afaceri Interne. Este o contribuție concretă la Anul European al Cetățenilor 2013 și este ca o urmare a programului Stockholm și a documentului, a, a cărții verzi pe care Comisia a publicat-o în 2010 intitulată Mai puțină birocrație pentru cetățeni, promovarea liberei uh, mișcări, uh, a liberei circulații documentelor publice și de stare civilă. Care este principalul obiectiv? Principalul obiectiv este să ușurăm viața cetățenilor și întreprinderilor când folosesc documente publice transfrontalier și să reducem birocrația. Propunerea este una dintre cele 25 de acțiuni cheie uh, făcute de comisie de la publicarea raportului uh, privind cetățenia 2010 cu obiectivul de a se asigura că cetățenii și uh, întreprinderile pot să se bucure complet de drepturile lor fără să se confrunte cu obstacole inutile. Dreptul de liberă circulație al cetățenilor și dreptul companiilor de a opera transfrontalier în Uniunea Europeană sunt uh, elemente de bază ale pieței unice. Totuși, știm cu toții că și astăzi oamenii încă se mai confruntă cu dificultăți în exercitarea drepturilor lor când se mută dintr-un stat membru în altul și foarte ades trebuie să se confrunte cu uh, dificultăți birocratice privind acceptarea documentelor publice. Inevitabil, asta poate crea frustrare și poate să-i împiedice uh, să se bucure de avantajele și oportunitățile pe care le oferă piața unică. Acest lucru trebuie să se schimbe și propunerea noastră intenționează să contribuie la așa ceva. Propunerea va avea un impact direct uh, în sensul că cetățenii și întreprinderile vor uh, face economii de timp și de bani. Estimăm din uh, studiul nostru de impact că 1,2 milioane de documente uh, pe an sunt apostilate. Această cerință formală excesivă uh, n-ar mai fi necesară odată ce propunerea noastră va intra în vigoare. Aceasta și alte simplificări uh, din propunere vor duce la economii anuale pentru cetățeni și întreprinderi estimate la 330 de milioane de euro aproximativ simplificările propuse uh, ar trebui să ducă și la economii de costuri pentru administrațiile naționale. Uh, asta înseamnă până la urmă uh, economii din banii contribuabililor. Și este un semnal clar pentru statele membre că există o nevoie din ce în ce mai mare să crească gradul de încredere în documentele publice. O să încerc să fiu foarte uh, succintă și să vă ofer o prezentare generală a elementelor cheie, începând de la baza juridică. Mi se pare că principalul obiectiv al propunerii este să propună libera mișcare a cetățenilor și uh, libera operare a întreprinderilor. Baza juridică este articolul 21 alinatul 2 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, combinat cu articolul 114 alinatul 1 din tratat, din același tratat, care acoperă și întreprinderile. Problema încrederii uh, mutuale dintre statele membre, e bine, propunerea încearcă să, propunerea legislativă încearcă să crească această încredere. Ne concentrăm pe documente publice emise de uh, autorități publice. Aceste documente sunt necesare pentru a uh, Uh, stabili evidența anumitor fapte înregistrate de autorități, cum ar fi o naștere sau o căsătorie. Aceste documente pot să fie făcute și de un notar sub forma unui instrument autentic. Chiar atunci când aceste documente sunt complet uh, legale și nu sunt probleme în țara lor, totuși cetățenii și întreprinderile trebuie să îndeplinească formalități administrative complicate, cum ar fi apostilarea sau legalizarea dacă vor să folosesc aceste documente în alte țări. În ce privește area de aplicare, propunerea acoperă documentele publice emise de autorități eh, sau de autorități naționale cu val- care au uh, valoare formală de, uh, de dovadă, de evidență. Documentele cele mai uh, comune legate de evenimente de viață diferite, cum ar fi nașterea, numirea, adoptarea, uh, caracterul, uh, calitatea de părinte, parteneriatul, uh, căsătoria și așa mai departe. El acoperă chestiuni practice cum ar fi rezidența, cetățenia, naționalitatea sau probleme legate de proprietăți. Pentru întreprinderi s-a dat atenție specială statutului juridic și reprezentării juridice a companiilor, proprietatea intelectuală sau absența unui cazier în propunere există o clauză de revizuire care uh, listează și alte domenii, alte zone care ar putea fi acoperite în viitor. Domeniul de aplicare al regulamentului nu se referă la recunoașterea efectelor uh, registrelor de stare civilă. Acesta, acest subiect ar putea fi subiectul unei inițiative mai târziu. Deci ce propune de fapt? Care sunt de simplificări? Uh, legalizarea și apostilarea ar trebui să fie abolită pentru utilizarea documentelor publice în cadrul Uniunii Europene. Știți că astăzi avem o imagine foarte fragmentată a cerințelor de certificare dintre statele membre, și propunerea este menită să crească uh, certitudinea juridică, eliminând această fragmentare. Alte simplificări ar trebui să fie realizate în ce privește prezentarea unor copii uh, uh, legalizate și uh, în ce privește traducerile non-legalizate. Un alt element important al acestui regulament este stabilirea unor formulare europene multilingve standard în, mai, în în ce privește certificate de deces, de naștere, de căsătorie uh, uh, și uh, probleme de reprezentare juridică a companiilor. În toate aceste chestiuni ar trebui să existe formulare care să le fie oferite cetățenilor la cerere în limba lor. Aceasta este o măsură care ar ajuta foarte mult, mai ales pentru că s-ar economisi costurile de traducere. Aceste formulare multilingve eh, standard pot fi cerute de cetățeni alternativ cu documentele naționale publice și trebuie să fie emise de autorități în aceleași condiții ca și echivalentul național al documentului respectiv și nu în cele din urmă care sunt eh, elementele de siguranță care să prevină frauda și falsificările. Am dat o mare atenție nevoie de a preveni uh, încercările de fraudare și Uh, asta prin întărirea cooperării administrative a autorităților statelor membre, prin crearea unor autorități centrale și prin folosirea sistemului IMI, uh, Internal Market Information System, care tocmai a fost prezentat de colega mea uh, comparativ cu formalitatea apostilării, care la rândul ei poate să fie falsificată, contactele directe între pot fi folosite pentru a verifica autenticitatea unui document public într-un mod mult mai eficient și se poate în acest fel preveni frauda. O să mă opresc aici și aș vrea să subliniez că Comisia este nerăbdătoare să coopereze cu Parlamentul European și uh, sperăm să avem uh, o viziune comună cu dumneavoastră și să uh, realizăm cât mai repede acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Rapcai. Mulțumesc, mulțumesc comisiei că ne-a, reprezent, ne prezentat aici cele două elemente care au legătură între ele. Nu putem spune că primul nu poate exista fără al doilea, dar clar al doilea nu poate fără primul. Sistemul informatic pentru piața internă e unul foarte important. E o chestiune tehnică, dar prin acest uh, regulament și prin regulament va, prin acest regulament va trebui să schimbăm și regulamentul privind sistemul de informare, informatic pe piața internă. Pentru documente un, un sistem foarte important. În săptămânile trecute, în Dortmund, am, într-un ziar de acolo, am găsit un articol uh, și anume că nu sunt acceptate certificatele de naștere ale cetățenilor români din primăria din această zonă. Vorbim de oameni care trăiesc de 25 de ani acolo în Dortmund, dar care s-au născut în România. S-a mutat această persoană de micuță în, cu părinții în Germania și acum când dorea să se căsătorească nu era recunoscut certificatul de naștere. Nicăieri, Și apoi, cu o zi după, a apărut acest articol în ziar și îi reiese foarte clar că nu ajungem la ceea ce își doresc oamenii în Europa, și anume că viața peste granițe să fie una mai bună. Însă acest lucru nu se pune în aplicare peste tot funcționează probabil mai bine cu bunurile și lucrurile, dar anumite lucruri care țin de viața oamenilor nu au fost bine soluționate. Și de aceea există acum această propunere pe care am cerut-o noi, Parlamentul. În principiu, cred că propunerea este una bună, eliminarea poverii administrative întotdeauna e un lucru bun, facilități transfrontaliere, acestea sunt foarte importante și e nevoie de niște reguli comune care sunt prezentate aici. Reprezentanta Comisiei ne-a spus că am vorbit doar despre o parte nu vorbim despre recunoașterea anumitor documente publice, ci de acceptarea acestora. Acest lucru este important. documentele care sunt puse la dispoziție nu ar trebui să se verifice un document care este recunoscut în țara A trebuie să fie recunoscut și într-o altă țară. Vreau să fie clar că vorbim de o propunere a Comisiei care se adresează cetățenilor. Și și procesul legislativ trebuie să facă același lucru. Noi suntem vocea cetățenilor în cauză și pentru ei trebuie să gândim și nu să, să ne punem în locul lor și nu al notarilor sau al altor, al traducătorilor care apără un model de afaceri. Spun acest lucru pentru că în funcția mea de raportor îmi dau seama că nu totul merge ușor, există multe dificultăți. Apoi, mai e un punct care are de-a face cu cultura juridică națională și, în acest sens, pot să apară conflicte. Există o birocrație internă. Există de ce lucrurile oricum nu vor funcționa. Doresc să mențină starea de lucruri așa cum este. Da, există asemenea exemple. Și în aceste cazuri mă aștept ca ceva să se schimbă. Trebuie să fim gata să facem față unei rezistențe în cadrul Consiliului. În afară de situația legată de birocrație, trebuie să ținem cont și de diferitele culturi europene, pentru că noi ne dorim să introducem o cultură europeană. Mai există anumite domenii pe care mai am întrebări, mai există niște chestiuni tehnice care nu sunt foarte clare, mi se par mie neclare în formulare la o primă lectură, așa mi se pare mie, poate are de a face și cu traducerea, dar există, am niște neclarități tehnice și de aceea e foarte bine că am început dialogul cu comisia și vreau să-l și continui. Există câteva chestiuni pe care trebuie să discutăm. Nu trebuie să fie stabilite foarte clar de la început, trebuie discutate. Uh, Comisia propune o listă de 12 documente, o listă de 12 categorii de documente publice. De exemplu, nume, naștere, deces, căsătorie, le-am auzit și înainte. Dar am putea să ne gândim să fie luate în considerare toate documentele publice sau să fie extinse aceste categorii. Cred că pentru noi, cel puțin din experiența mea, cel mai mult cetățenii ne spun că au probleme cu documentele copiilor lor în ceea ce privește domeniul educației. Tot timpul primim asemenea întrebări și oamenii nu înțeleg de unde revin aceste probleme. Pentru că există acum procesul de la Bologna, acesta a fost pus în aplicare. Domnul Berlinger era ministru în Italia pe timpul desfășurării acestui proces, trebuia să existe o simplificare și atunci oamenii nu înțeleg ce se întâmplă, de ce intervine această problemă cu certificatele. Cum am spus, există niște chestiuni tehnice pe care le-am menționat deja. Apoi, în proiectul de raport, dacă există această listă, cred că putem după aceea să ne concentrăm pe fiecare punct în parte. Nu are niciun sens să intrăm acum în detalii, însă vreau să repet, părerea mea e următoarea în ceea ce privește abordarea Cred că am putea să fim ceva mai ofensivi și pe acest punct trebuie să mai discutăm, să vedem dacă putem să mergem ceva mai departe. Dar trebuie să ne asigurăm că acest pas este unul bun și în direcția potrivită. Am auzit ce ne spunea Comisia despre recunoaștere din punct de vedere juridic. Însă v-am descris deja cu ce mentalități trebuie să ne confruntăm în administrațiile naționale. După ce vom uh, face primul pas, putem să ne gândim și la al doilea. Acestea au fost observațiile mele cu privire la acest subiect. Mulțumim, e exact genul de legislație care trebuie să-i servească pe colegi și legislația pe care o așteaptă. Domnul Mesar o sară cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră pentru PPE, aș dori să salut această propunere a Comisiei. Cred că e o schimbare importantă, duce la o schimbare a timpurilor această propunere se adresează birocrației. Putem să sprijinim această propunere, nu pot decât să vă felicit. Ce pot să spun despre acest, despre acest text? Pot să spun că vom sprijini această propunere. În primul rând, vorbim despre niște formalități în acest regulament. Acestea sunt foarte importante și clar trebuie să le analizăm și să le diseminăm pe cât se poate. Uh, am descoperit uh, noutăți la articolul 6 cu privire la traduceri și aici se vorbește despre simplificare, îl vom sprijini. La articolul 8 apar pentru prima oară drepturile cetățenești și faptul că statele membre pot să comunice unele cu celelalte. Cred că e o variantă foarte bună. La articolul 11 credem că e foarte bine că sunt introduse formularele multilingve acest lucru îi ajută pe cetățeni și simplifică procedurile pe care trebuie să le urmeze. La definiție trebuie să fim atenți la lista despre care ne vorbea domnul Rapcai. Și eu sunt de acord că dintre, din cele 12 documente publice pot să se facă mai multe. Trebuie să fie clar la ce documente se face referire. Și nu trebuie să apară fiecare document în parte, însă e nevoie de o listă, o listă care apoi să fie extinsă sau măcar să existe posibilitatea extinderii acestei liste. Ce mai pot să zic? Sprijin propunerea și mulțumesc pentru colaborare. Mulțumim, domnul Speroni are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am găsit regulamentul în documentele mele, așa că nu pot să spun nimic specific, însă vreau să cer niște clarificări. În ceea ce privește accesul la documente, am auzit exemplul cu, exemplul cu autoritățile portugheze care cer să se, verifice, să se verifice validitatea unui document german. Acest lucru e restricționat la organizațiile publice sau și cele private pot să facă acest lucru fără să treacă prin intermediul unei autorități publice. De exemplu, eu doresc să verific un certificat uh, școlar care mi-a fost trimis pentru un loc de muncă, să văd dacă acesta este valabil sau nu. Pot eu să accesez sistemul IMI sau nu? Dacă mi se trimite un certificat de proprietate, pot eu să verific dacă acest certificat este autentic sau nu sau trebuie să apelez la autoritate publică în acest sens? Acum, cu privire la lista de documente. Una din problemele cu care m-am confruntat eu e aceasta. Când ți se cere un document într-un stat care nu există în statul tău, de exemplu în Belgia, o cerere pentru o demonstrare de bună conduită. Nu mi-amintesc exact numele documentului. Acesta nu mai există în Italia și nu mai există de 20 de ani acest certificat de bună conduită. Sau cazierul. Deci e nevoie de o listă de echivalente. Însă trebuie să ținem cont și de faptul că cetățenii câteodată nu pot să aducă acest document pentru că nu există în țara de origine. De exemplu, în Regatul Unit nu există niciun document care îți spune că ai dreptul de a-ți pune în aplicare drepturile politice, pe când în Italia așa ceva este o cerință. E vorba de documente care, câteodată e vorba de documente care există, dar sunt greu de procurat, mai ales când în țara din care vin nu există. Președinte, o întrebare foarte bună și eu aveam o asemenea întrebare. Pentru că uh, cunoșteam o asistentă care, care se cerea un numit document pentru căsătorie, un document care nu exista în țara din care provenea ea. Și așa că l-a întrebat pe primarul de acolo ce exact înseamnă acest document. Are de nou cuvântul comisia pentru a răspunde la întrebarea domnului Speroni și apoi doamna Lichtenberger. <coughs> la Da, dați-mi voie să răspund la întrebarea cine are acces la IMI. Doar autoritățile publice, administrațiile publice au acces la acest sistem nu e neapărat să fie autorități publice, dar trebuie să fie autorități care au competențe de aplicare a unei legislații. Deci e un cerc închis cu acest tip de autorități publice. Ah, am avut deja multe cereri însă de deschidere a IMI către entități externe. Deci pentru moment dorim să păstrăm caracterul închis al acestei rețele Totuși, există o posibilitate în regulament să se construiască punți către acești uh, actori externi. Ar putea să fie alți, uh, alte tipuri de instituții. Nu e cazul gata, dar se poate explora o astfel de variantă. Gut, ist wohl noch ein bisschen was zu tun. Frau Lichtenberger, bitte. Bun, deci uh, cred că mai avem ceva de lucru. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc. La fel ca și alți colegi, M-am confruntat și eu cu situații din acestea în care este vorba de documente care nu există în altă țară, dovezi care nu pot fi aduse pentru că nu există în altă țară și așa mai departe. Deci astfel de propunere poate să însemne un pas înainte. Cred că trebuie totuși să discutăm anumite domenii în foarte mare detaliu. Eu, la un moment dat, Uh, am fost confruntată cu un caz în justiție, cineva a venit disperat la mine. Era vorba de o traducere care uh, era chiar inacceptabilă. Eu vorbeam limba respectivă și mi-am dat seama că, practic, pur și simplu au fost omise informații foarte importante. Există reglementări în articolele 6 și 7 din acest punct de vedere care se referă la calitatea traducerilor și mi se par foarte importante. Trebuie să ne asigurăm că există aici mijloace ca să nu fie um, certificată o traducere sau să ajungă în circulație care, o traducere care nu redă originalul um, în mod, în mod fidel. Deci este nevoie aici de o prevedere care să uh, permită posibilitatea de a se uh, controla uh, autenticitatea sau oricum fidelitatea unei traduceri. Mai ales uh, sunt incluse în domeniul de aplicare și multe utilizări uh, în domeniul uh, comercial. De exemplu, ceea ce uh, documentele pentru un transport, uh, sau documente manuale de instrucțiuni care pot duce la uh, o proastă securizare a încărcăturii, de exemplu, și asta poate avea uh, mari, uh, mari consecințe. Mi se pare însă că există și uh, domenii foarte importante, cum ar fi diplomele. Acestea trebuie să fie introduse în domeniul de aplicare. Aș vrea să știu dacă sunt sau nu incluse, pentru că există o uh, Uh, definiție uh, a, do, a cuvântului document, dar uh, cuvântul este folosit cu mai multe sensuri. Trebuie să lucrăm la asta și cred că ceea ce ar mai trebui să soluționăm ar fi Uh, problemele pe care le au persoane care au lucrat de mai multe ori în, în străinătate, care au certificate pentru perioadele pe care le-au lucrat în străinătate. Aceste lucruri trebuie să fie incluse pentru că uh, oamenii au mari dificultăți în acest sens. Oamenii au lucrat în străinătate, în mai multe țări, poate, și la final în, încearcă pentru uh, pensie sau în general să își obțină toate certificatele uh, pentru a-și putea um, pentru ca zilele de lucru să le fie numărate. Și sunt foarte multe persoane care au dificultăți cu recunoașterea documentelor uh, pe care pot să le uh, procure în uh, sistemele diferite de pensie. Mi s-ar părea un punct important acesta. Dacă totul merge pe cale electronică, se pune și întrebarea la care s-a referit domnul Speroni. În ce măsură există acces din afară la acest sistem? Poate un angajator uh, eventual să se uh, să acceseze toate informațiile referitoare la un angajat potențial. Într-adevăr, ne-am dori acest lucru și se poate și în alte cazuri? Până acum, în mod evident, nu, pentru că este vorba numai de um, utilizare în interiorul administrațiilor. Dar cred că în acest domeniu este nevoie de clarificări la domeniul de aplicare. Apoi, uh, la ce să mă gândesc uh, prin faptul că este, sunt menționate drepturile de proprietate intelectuală în domeniul de aplicare? Ce vrea să însemne acest lucru în mod concret? mă întreb ce, ce are a face asta cu circulația în interiorul administrației. A fost o întrebare adresată comisiei. Putem, poate comisia să răspunde și apoi voi da cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca. Regulamentul, în articolul 3, enumără lista documentelor publice și încearcă să fie cât se poate declară referitor la domeniul de aplicare. 12 um, domenii sunt propuse să fie acoperite și clauza de revizuire este în articolul 21 și prevede că o extindere a domeniului de aplicare al, regula al regulamentului poate fi prevăzută la prima revizuire a acestui regulament, care va avea loc la trei ani după uh, intrarea sa în vigoare. Diplomele nu fac parte din lista acestor 12 domenii, pentru că am considerat că oricum sunt acoperite și că recunoașterea lor reciprocă este asigurată de directiva referitoare la uh, diplomele din uh, uh, referitor la calificările profesionale 26 din 2005 și anexa 7 care conține o listă de documente care pot fi solicitate și recunoscute reciproc. În ceea ce privește situația în care un stat membru solicită un document um, care nu există într-un alt stat membru, aș dori să clarific faptul că ceea ce dorește să facă acest regulament este să abordeze formalitățile administrative existente la ora actuală pentru um, recunoașterea acestor documente. Nu se Uh, vorbește despre conținutul acestor documente. Se dorește eliminarea formalităților administrative. Aceste aspecte pot fi menționate în uh, a doua inițiativă referitoare la recunoașterea efectelor juridice ale unui document. Când un stat membru solicită un, uh, când un, stat membru solicită un document care nu există într-un alt stat. Acest uh, această propunere se referă numai la formalități. Dorește numai să reducă birocrația. Mulțumesc. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, ar fi un exemplu. De exemplu, am putea să ne referim la extrasele din registre care uneori sunt, uh, trebuie să fie recunoscute dintr-un stat membru într-altul. Care, spune doamna Lichtenberger, mai are și domnul Speroni o, o întrebare. Domnule Speroni, vă rog. Nu am înțeles excluderea diplomelor de studiu. Nu este vorba despre recunoașterea unei calificări. Sistemul IMI este prevăzut pentru a determina validitatea, autenticitatea unui, sistem, unui document. Mă scuzați. Dacă eu duc o diplomă italiană în Belgia, nu, este, nu se pune problema dacă este valabil în uh, Roma la o universitate. Alte directive se ocupă de asta, dar o persoană care primește acest document mă întreabă dacă este autentic, uh, falsificat sau uh, Um, dacă vine din Albania sau de undeva, e bine, atunci acest sistem trebuie să se refere la această situație. Un certificat de naștere poate să fie autentificat, însă se pare că un certificat de bacalaureat nu poate, o diplomă. Domnul Rapcai, cred că dezbaterea arată că trebuie să separăm lucrurile, se amestecă lucruri, uh, sistemul uh, de informare pe piața internă și uh, propunerea de regulament. Nu este același lucru. Sistemul de informații referitor la piața unică, la piața internă, se referă la altceva mai mult decât acest lucru și trebuie să separăm lucrurile. Dacă lipsește ceva, trebuie să vedem cum abordăm situația. Deci sistemul IMI urmează să fie folosit numai la aceste um, sarcini care sunt uh, descrise în mod uh, clar în, această, în acest regulament referitor la recunoaștere. Întrebarea colegului Speroni, așa cum i-aș răspunde eu în mod spontan, ne arată că trebuie să discutăm foarte îndeaproape ce am vrea și dacă am vrea să um, adăugăm ceva la listă. Lista actuală nu pare să aducă cu sine problemele pe care le menționa domnul uh, Speroni. Certificate de naștere, de deces, există în toate țările. Dar ce se întâmplă cu, cu lucrurile care există într-o țară și nu în altă țară, dar de care avem nevoie. Și din punctul meu de vedere, prin limitarea la această există această limitare la 12 puncte care elimină această problemă, dar dacă extindem lista, trebuie să fim prudenți pentru a vedea ce se poate întâmpla dacă există ceva într-o țară sau nu. Deocamdată problema nu o avem, dar uh, s-ar putea să existe dacă vrem să schimbăm ceva sau dacă vrem să completăm lista. De asemenea, trebuie să fim atenți să nu încurcăm recunoașterea și efectele juridice um, ale unui document. Uneori um, iată, o abordare juridică este cea, cea uh, adecvată. Pentru că unele lucruri pot fi confundate și trebuie să fim uh, riguroși și prudenți, cu siguranță. În ceea ce privește celelalte domenii, Comisia a spus că avem uh, directiva de recunoaștere a, form a formărilor și calificărilor și se spune și, și dacă se spune că lucrurile sunt acoperite de această directivă, atunci trebuie să analizăm uh, acest lucru. Nu sunt foarte sigur. Spontan aș spune că nu este rezolvată problema pentru că dacă nu, nu aș primi atâtea uh, scrisori despre asta de, de la cetățeni la tot ce mm, luăm în considerare pentru a completa lista, trebuie să vedem dacă există conflicte cu alte reglementări și în ce măsură nu, pot, uh, nu poate acest lucru duce la conflicte, cum le menționa domnul uh, Speroni. Deci trebuie să fim foarte atenți. Mulțumim! Rapo proiectul de raport îl vom avea în iulie. Trecem acum la Punctul 9, marca comunitară. Doamnă Wikström, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dacă tot am pierdut deja o oră, voi încerca să fiu succintă, dar uh, este un uh, schimb uh, foarte important. Munca pe acest subiect progresează într-un ritm bun, eficient și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru Um, participare, pentru cooperare, mai ales că avem un program foarte ambițios. Eu cred că suntem uh, pe calea cea bună, chiar dacă mai avem foarte multă muncă de făcut. Însă astăzi aș dori să vă împărtășesc unele observații inițiale referitoare la acest pachet. Nu neapărat toate sunt uh, bătute în cuie, însă sper să vă ofer o imagine aproximativă a poziției mele referitoare la câteva puncte cheie. Să începem cu abordarea bazată pe pachet, foarte importantă, nu numai acum, ci în general. Știm cu toții că acest pachet uh, este, conține o directivă, un regulament și o uh, directivă de implementare. Cu toții ne amintim uh, acea imagine a bicicletei Ni s-a arătat uh, și imaginea chiar și cred că ar trebui să eradicăm această imagine și să vorbim despre o, un triciclu, despre o tricicletă, dacă doriți. Când este un pachet, este un pachet și nu ar trebui să discutăm întâi taxele și cifrele, deci practic prețul, înainte să discutăm ceea ce dorim să facă agenția în mod obișnuit, uh, întâi decizi conținutul, inclusiv costul, și apoi prevezi finanțarea în momentul în care ai făcut acest lucru. Am luat notă de faptul că Comisia a uh, reunit un grup de lucru al comitologiei uh, pentru a discuta taxele luni 17 iunie. Având în vedere faptul că conținutul face parte din acest pachet, Comisia noastră jurii a solicitat să poată fi cel puțin reprezentată de o persoană de la secretariat care să poată observa discuțiile fără să intervină, dar în calitate de observator. Mi s-a părut o cerere, sincer, chiar umilă. Însă, din păcate, comisia a ales să aibă o abordare formalistă și să refuze participarea acest, acestei, acestui for, nu pentru că trebuia, ci pentru că probabil nu dorea ca Parlamentul să fie prezent. Iar această lipsă de flexibilitate subliniază faptul că ideea de a cădea de acord asupra taxelor în comitologie, fără ca Parlamentul să aibă o posibilitate uh, de a trimite un observator uh, la discuții înainte ca colegiuitorii să discute referitor la conținut, e bine, această poziție mi s-a părut, această abordare mi s-a părut complet greșită. O mare majoritate a statelor membre, din câte am înțeles, au exact aceeași părere referitor la asta. Pornesc așadar de la premisa că orice fel de reuniuni uh, de comitologie care ar putea fi uh, organizate pentru a discuta regulamentul referitor la taxe, va fi anulat, va fi anulată, iar discuțiile vor uh, continua să aibă loc acolo unde le este locul, și anume în contextul pachetului legislativ cu colegiuitorii um, de față. Referitor la conținut, o notă generală, subliniez faptul că sunt de acord că avem nevoie de un sistem dual de protecție a mărcilor în Europa cu înregistrări naționale și mărci înregistrate europene. Este clar că nevoile întreprinderilor sunt foarte diferite când este vorba de protecția de care au nevoie. O mică întreprindere locală poate avea nevoie de o mică marcă înregistrată pe o zonă restrânsă în care acționează de exemplu, o regiune, o țară, poate chiar numai un sat de pescări, de pescari pe coasta Spaniei. Însă, un mare producător de bunuri de lux va avea nevoie de protecție pentru mii de mărci înregistrate la nivelul Uniunii, poate chiar la, nivelul, la nivel global. Este important, cred, în această discuție să nu uităm multele IMM-uri care cad între cele două extreme. Mă refer la companiile care poate sunt prea mici pentru a dori o marcă înregistrată la nivel european, pe care ar trebui să o apere la nivel european, ci o companie care ar avea nevoie de protecție în mai multe state membre, poate 3, 4. Pot fi companii active în 2, 3, 4 țări companii care activează la nivel de, la, în zone de frontieră. Este mai ales pentru aceste uh, companii ar fi foarte util să avem reguli armonizate, proceduri similare, astfel încât să nu trebuiască să um, se acomodeze la un nou sistem complet diferit în fiecare țară în care au nevoie de protecție a mărcii. Iată, se arată uh, similitudini cu discuția noastră dinainte. Trebuie să nu uităm că sistemul național nu este strict național, ci conține utilizatori care au, se bucură de protecție în mai multe state. Trecând la părțile mai importante, cred că este important ca, în primul rând, să facem o observație generală. O marcă înregistrată și am discutat asta cu un jurist acum câteva zile uh, și pentru mine a reieșit că este ceva important, e bine, o marcă înregistrată are o caracteristică ce o distinge de alte tipuri de pro, uh, drepturi de proprietate intelectuală, și anume, o marcă înregistrată poate fi reînnoită în mod pe termen nedefinit, pe când uh, brevetele, copyright-ul și așa mai departe, se referă numai la o anumită perioadă limitată de timp. Acest lucru are implicații uh, pe care trebuie să ne asigurăm că le luăm în considerare, astfel încât mărcile să acopere ceea ce trebuie să acopere și nu oferă protecție pe termen nedefinit unor uh, lucruri care trebuie să fie acoperite, de exemplu, de un brevet. De asemenea, referitor la uh, trebuie să ne gândim la asta când este vorba despre cererea de a nu mai fi nevoie de o reprezentare grafică a mărcii. Ar putea fi o uh, idee bună la, la o primă privire, însă trebuie să ne asigurăm că sistemul de marcă înregistrată nu va afecta celelalte sisteme de pro, uh, protecție de proprietate intelectuală. Cred că majoritatea propunerilor de armonizare a legislației naționale sunt interesante. Ascultând reprezentanți din partea statelor membre și părți uh, interesate, există anumite părți care sunt percepute ca fiind mai puțin clare și altele care nu sunt foarte populare când este vorba de conținutul lor. Eu sunt convinsă că dacă dorim să obținem rezultate, putem să cădem uh, de acord dacă discutăm rezultatele și nu aspecte tehnice și formale. Cooperarea între OHIM și, în Alicante și oficiile naționale este un alt punct care a dus la oarecare dezbate, deci mă voi referi și la asta. Cred că ideea de bază a propunerii comisiei este rezonabilă Cooperarea între oficiile naționale și oficiul OHIM uh, a funcționat foarte bine și trebuie să ne asigurăm că acest lucru uh, se va întâmpla și în continuare. Uh, un aspect ar fi faptul că surplusul obținut de către OHIM a dus, a făcut ca să se poată finanța o cooperare între acest oficiu și oficiile naționale, ca, cooperare care a fost în beneficiul tuturor. Cred că este un lucru rezonabil faptul că această cooperare a, a fost codificată și nu înțeleg ce este atât de supărător cu un sistem în care ideea principală este că statele statelor membre trebuie să aibă acces la fonduri OHIM pe baza unor costuri clare de pe urma proiectelor de uh, cooperare. Însă sistemul european de marcă înregistrată în același timp nu este prevăzut nu este prevăzut pentru a uh, finanța bugetele generale ale statelor membre sau oficiile naționale de brevete. Fiecare stat membru are responsabilitatea pentru autoritățile sale așa cum Consiliul cu, cu foarte mare entuziasm ne informează de fiecare dată. Deci, OHIM-ul nu este un uh, consiliu sau o autoritate, este o agenție a Uniunii Europene. Statele membre joacă un rol important și în guvernanța OHIM. Atunci când și mă gândesc la asta în ideea cooperării cu statele membre. De asemenea, trebuie să încercăm de asemenea să abordăm uh, unele îngrijorări ale statelor membre referitoare la cooperare. În ceea ce privește guvernanța OHIM, trebuie să analizăm unele puncte cu atenție. Interesele Parlamentului trebuie să fie garantate în conformitate cu o abordare comună și trebuie să ne asigurăm că schimbările la nivelul guvernanței uh, mențin un echilibru uh, care să permită funcționarea. S-a, discut, s-a pus problema numelui agenției. Sunt dispusă să discut acest lucru. Cred că am putea să numim asta, uh, acest oficiu, de exemplu, Agenția Europeană pentru Drepturi de Proprietate Intelectuală față de uh, agenția UE pentru marcă înregistrată și uh, proiecte înregistrate. Îmi dau seama însă că numele ar putea fi un pic uh, prea larg pentru că uh, nu este vorba de brevete, dar este vorba uh, de o agenție care se ocupă și de brevete și de uh, nu de brevete, mă scuzați, ci de contrafaceri și de monitorizarea acestora. Pentru mine însă o agenție pentru drepturile de proprietate intelectuală ar uh, fi mai adecvată și ar uh, fi mai degrabă în ideea direcției în care ne îndreptăm în viitor. Există apoi măsuri uh, menite să combată contrafacerea. Acest lucru încă nu l-am discutat, nu voi intra în detaliu, dar pentru mine este un subiect foarte complicat pe de o parte, este esențial să garantăm protecție pentru drepturile de proprietate intelectuală în Europa. Pe de altă parte, există aspecte juridice evidente când este vorba de a se interveni împotriva unor proiect, produse care nu sunt menite să fie pe piața europeană, chiar dacă aceste proces, produse sunt perfect legale în uh, țara de origine și în cea de destinație. De exemplu, dacă o marcă înregistrată nu a fost înregistrată, uh, nu a fost de fapt înregistrată în niciuna dintre aceste țări. Voi analiza cu foarte, aten- foarte mare atenție și seriozitate toate aceste lucruri și le vom uh, discuta cu raportorii din umbră și cu întreaga comisie. Voi încheia explicându-vă, filo- explicându-vă filozofia mea pe, pentru acest subiect. Avem nevoie de un sistem flexibil pentru protejarea mărcilor, um, un sistem flexibil, adaptat la nevoile celor 20 de milioane de companii din Europa. Mici, mari, uh, locale, regionale, globale. Avem un sistem care funcționează bine și avem acum o, o oportunitate să îmbunătățim și mai mult lucrurile. decât uh, imaginea pe care ne-a prezentat-o comisia cu bicicleta, ar trebui să ne gândim că întreținerea um, este întotdeauna necesară pentru orice fel de vehicul care are mai mult de 15 ani. O bună întreținere, o revizie și apoi va funcționa și în anii următori. Mulțumim, doamnă Wikström! Avem nevoie de aproximativ 5 minute, probabil, pentru reuniunea cu ușile închise. Deci, uh, avem aproximativ 10 minute pentru dezbatere. Domnul Engström, vă rog. Thank you. Mulțumesc. Așa cum a spus raportorul, am avut deja o ședință a raportorului de umbră, a fost foarte constructivă, foarte bună. Din nefericire nu o să pot participa la acea de săptămâna viitoare, dar cred că colaborăm foarte bine. Sunt complet de acord cu raportorul în ce spune legat de pachet și de absurditatea de a decide mai întâi taxele și după aceea ce faci pentru acele taxe. Deci sunt complet de acord. Aspectul legat de falsificare și de extinderea drepturilor de marcă pentru a acoperi drepturile bunurile aflate în tranzit. Asta e foarte controversat și uh, va complica foarte mult lucrurile și va face porturile europene mai puțin atractive pentru comerțul în general. Deci un lucru pe care va trebui să-l discutăm. Însă, în rest, lucru important care trebuie reținut este că avem un sistem și el funcționează bine, cum a spus doamna Wikström. Când sistemul a început în 96, nimeni nu știa dacă va funcționa sau nu. Dar a funcționat. Și asta e o situație foarte fericită. Deci, uh, sigur, odată ce am spus asta, cred că unele lucruri ar putea fi armonizate la nivel de proceduri și așa mai departe, dar altele nu știu dacă ar fi bine să-l armonizăm. Și principiul uh, meu e următorul. Oricând am dubii în legătură cu ceva, las lucrurile așa cum sunt. De exemplu, nu sunt complet convins că o mai multă cooperare forțată între uh, birourile naționale de brevete e necesară. Experiența mea este că acestea reușesc să vorbească unele cu altele și să se armonizeze fără să li se impună de sus lucrul ăsta. Deci e un lucru pe care ar trebui să-l examinăm. De exemplu, propunerea ca Uniunea Europeană să uh, le interzică statelor membre să facă cercetări ex officio dacă doresc. Asta mi se pare uh, greșit. Cred că acest lucru trebuie să-l decidă statele membre. Dacă ele vor și cred că e bun acest lucru să-l facă, da. Pentru un IMM, o cercetare ex officio este din principiu bună, iar pentru o companie mare nu contează pentru că se face oricum. Deci am mari dubii uh, asupra ideii de a impune un model de genul one size fits all, deci un sistem uniform tuturor statelor membre. Dar, sigur, sistemul lucrează, uh, funcționează bine, are nevoie de unele îmbunătățiri minore și sunt nerăbdător să colaborăm în continuare. Mulțumesc, doamna Corina Nerva. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi Cecilei Wikström pentru că metoda noastră de lucru e bună, ne întâlnim, am început deja să discutăm și aș vrea să îi spun că poate conta pe noi și pe munca noastră pentru a încerca să respectăm calendarul prevăzut. Așadar, câteva observații doar, pentru că suntem la începutul acestei activități. În ce privește pachetul și unitatea acestui pachet, cred că aici suntem cu toții uh, de acord și suntem la fel de rezervați în ce privește uh, faptul că în textul referitor la comitologie, Comisia pretinde să poată fixa tarife și redevenția asta nu e acceptabil. Nu îi se poate lua Parlamentul European posibilitatea de a se pronunța pe aceste chestiuni. În ce privește sistemul uh, dublu național și european și posibilitatea de a uh, rezuma la două, trei state membre, trebuie să ne gândim, dar să nu uităm că scopul nostru este uh, de a avea o piață unică și, în consecință, trebuie găsit un just echilibru între cele două chestiuni și aș încheia cu o problemă pe care am examinat-o la ultima noastră ședință de lucru și anume numele agenției, al cărui acronim este de nepronunțat, deci va trebui găsit totuși, va trebui găsit o soluție. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, m-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Acum 20 de ani, în Bundestagul german, am pus în aplicare vechea directivă privind marca. Acum am trecut mai departe. Ca înainte, eu cred că e o greșeală ceea ce se face acum, pentru că în practică ce se întâmplă? Produsele pot fi văzute ca fiind produse piratate când de fapt lucrurile nu stau așa. Acest, um, această legislație care există acum în Europa și este în vigoare duce la niște rezultate absurde și de aceea sunt de acord cu cei care au spus că nu are niciun sens să se facă așa ceva pentru că duce la niște rezultate absurde. De aceea cred că e nevoie de niște corecturi. Trebuie să ne gândim mai bine. În ceea ce privește numele acestui oficiu, Întâi e nevoie de o armonizare pe piața internă. Ce s-a întâmplat în practică? În cadrul discuțiilor care există în ceea ce privește anexa 7, Comisia privind piața internă este cea care a primit uh, responsabilitatea în ceea ce privește oficiul. Dar asta nu are nimic de a face cu armonizarea pe piață, ci are de a face cu legislația pe dom- în domeniul pieței. Cred că ideile doamnei Wikstrom nu sunt rele, trebuie să spun acest fapt. Însă cred că un oficiu care are de-a face cu drepturile de proprietate intelectuală nu are nimic de-a face cu brevetele. Trebuie să ne gândim mai bine care este autoritatea de care avem nevoie aici. Bun, acesta a fost schimbul de opinii, doamne Wikström, și acum aș dori să trecem la reuniunea cu ușile închise, vă rog. Efter detta, det är bara så tre. Da, uh, vreau să spun că mi se pare extraordinar că toți colegii implicați în uh, acest uh, proces uh, vast au colaborat atât de bine cu mine, au avut o cooperare fantastică, sper că va continua și sper că vom ajunge cât mai departe cu putință. Comisia a venit cu această propunere în ultimul moment și va trebui să muncim foarte susținut dacă vrem să o încheiem în calendarul stabilit. Sunt nerăbdătoare să avem uh, uh, dezbate și eu o echipă de vis. Mulțumesc, o întrerupere scurtă de un minut până se închide transmisia pe internet și apoi continuăm cu reuniunea cu șle închise.